Deschid acum uh, audierea, urându-le bun venit uh, experților noștri. În primul rând, uh, domnul Giacomo Mazzone, care este șeful relațiilor instituționale din cadrul EBU, secretar general al Fundației Eurovisioni. Îi urez de asemenea bun venit și fostului nostru coleg, uh, domnul Gardens, a fost uh, membru al acestei comisii și acum este o persoană foarte importantă la EBU. Îl avem alături de noi și pe domnul Erki Ormala, care este vicepreședinte mediul de afaceri la Nokia, și apoi domnul Cloderic Poirou, care este fondatorul uh, Europa Cinema, și domnul Antonio Suarez Lozano, care este secretar general EGEDA. Vă urez tuturor bun venit! trebuie să vă spun uh, cum am organizat această reuniune. Vom avea o rundă de prezentări, fiecare expert va vorbi aproximativ 10 minute, după care vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri de 45 de minute. Deci vom avea o rundă de discuții. După aceea, experții vor uh, vorbi fiecare câte 5 minute pentru a răspunde la întrebări. Și în cele din urmă vom da cuvântul reprezentanților Comisiei și uh, președinției poloneze. Aș dori să vă reamintesc uh, un aspect tehnic. Aceste reuniuni uh, sunt uh, difuzate pe internet. Adică toată lumea vă poate vedea. Toată lumea e cu ochii pe noi, așa că purtați-vă frumos și, bineînțeles, uh, camera este concentrată pe cei care uh, vorbesc la microfon. Deci dacă nu... Da, și atunci trebuie să vorbiți pe microfonul din stânga. Uh, am făcut această introducere în engleză, pentru că mă pregătisem în engleză și acum voi trece în limba germană. Problema digitalizării este extrem de importantă pentru protecția și conservarea patrimoniului uh, cultural european, precum și pentru punerea la dispoziție a conținutului online către un public mai larg. De aceea am organizat uh, această audiere astăzi. Oricum, acest lucru este important uh, pentru toată Uniunea Europeană și de aceea trebuie să acordăm uh, o importanță sporită culturii în uh, această discuție despre Europa. Cu toții vorbim despre criză, despre bani, dar adesea uităm că și cultura este atât de importantă și reprezintă baza Uniunii Europene. Și atunci trebuie să avem grijă de cultură. 96 de miliarde de euro uh, sunt uh, alocate pentru o mie de filme produse în fiecare an în Uniunea Europeană. Acestea sunt bunuri de valoare ale Uniunii Europene. Uh, au existat mai multe schimbări uh, majore care au afectat acest sistem în ultima perioadă. Sistemele digitale au făcut uh, lucrările mai uh, ușor disponibile către alți uh, cetățeni și, uh, bineînțeles, și televiziunea este mm, importantă. În uh, direcția dezvoltării sale însă nu este clară. Uh, sectorul audiovizualului din Uniunea Europeană este caracterizat prin fragmentare în continuare și atât la nivel cultural cât și industrial. Și prin urmare ne aflăm într-un moment critic. De aceea i-am cerut colegului nostru Boris să elaboreze un raport pe această temă și pentru a-l ajuta să uh, elaboreze un raport cât mai bun, am organizat această audiere. Avem foarte multe provocări de natură juridică și de natură culturală și, și acestea sunt foarte complexe. Digitalizarea conținutului a adus modificări majore în sectorul audiovizualului și a oferit un nou potențial și oportunități noi pentru toți, chiar dacă uneori acestea sunt considerate un blestem pentru actorii care operează activează în domeniu. Uniunea Europeană trebuie să facă față acestor provocări și salut propunerea recentă a Comisiei cu privire la lucrările orfane și vom discuta și despre aceste aspecte în comisia noastră. Și, bineînțeles, am discutat și despre problema drepturilor de proprietate intelectuală. Trebuie să asigurăm crearea unei piețe unice digitale a conținutului audiovizual pentru a promova diversitatea culturală. Și în această privință trebuie să dezvoltăm piețe noi prin folosirea tehnologiilor digitale și trebuie să ne asigurăm că serviciile și conținutul audio, audiovizual pot să circule liber um, la nivel transfrontalier, astfel încât toți cetățenii să se bucure de această eră digitală. Așteptăm cu toții cu interes să auzim prezentările experților pe care i-am invitat astăzi aici. Sunt sigură că vom avea discuții foarte interesante și foarte fructuoase care vor urma acestor prezentări. Îi dau acum cuvântul domnului Giacomo Mazzone, care este secretar general al Fundației Eurovisioni. Domnule Mazzone, aveți cuvânt. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici deoarece sunt italian, vor vorbi în italiană. Așa că vă rog să vă păstrați căștile pe urechi. Bună ziua tuturor! În numele diversității culturale mă exprim în italiană pentru că sunt italian și de aceea vreau să îmi aduc și eu contribuția la această dezbatere din această uh, poziție. Politica europeană a audiovizualului este una dintre politicile principale de care m-am ocupat 25 de ani. Eu am uh, lucrat la RAI, am fost unul dintre fondatorii Euronews și acum lucrez la Fundația Eurovisionii. Așadar, este un uh, subiect pe care îl cunosc foarte bine și încă de la prima directivă, Televiziune fără frontiere, am fost și eu implicat. În acest sector, cred că serviciile publice europene au un rol determinant de jucat iar acest rol uh, hotărător uh, a fost evidențiat în viitor, dar va fi și mai important în acest uh, viitor digital. Anul trecut, uh, în uh, televiziunile publice din Europa, 10 miliarde de euro au fost uh, investite în programe originale. Este o cifră care nu a fost redusă, chiar dacă anul trecut a fost marcat de mari dificultăți financiare. Orice s-ar spune, televiziunea reprezintă în continuare un canal de comunicare foarte, puternic, foarte, foarte puternic și timpul de ascultare sau de vizionare a crescut uh, foarte mult la peste 3 ore pe zi. Noutatea este că um, există o viziune uh, Uh, online pentru acest material uh, audiovizual, dar acest uh, lucru nu se face în mod linear. În, okay, în Marea Britanie în 2010 au existat 5 miliarde de materiale video descărcate de pe internet iar acestea erau produse de industria cinematografiei sau televiziunii. Uh, și, bineînțeles, și timpul de ascultare sau de mm, urmărire a acestor programe uh, este în creștere. Acum, referitor la contribuția la producția de lucrări originale, uh, unul dintre obiectivele directivei uh, Televiziunea fără frontiere era să asigure producerea de lucrări originale în Uniunea Europeană și difuzarea acestora. Acest uh, grafic uh, prezintă date din 2009. Acolo avem uh, principalele canale de televiziune și vedem pe acest grafic cât de mult este alocat lucrărilor originale sau comandate uh, la producători independenți. În partea stângă a graficului vedeți uh, BBC-ul care produce foarte multe programe proprii și pe măsură ce mm, mergem spre dreapta, tendința scade acest grafic reflectă și dimensiunea țărilor și reflectă sumele de bani care pot fi cheltuite pe programe proprii sau pe lucrări proprii. Atunci când a fost prezentată agenda digitală europeană, Operatorii de radiodifuziune au fost foarte interesați de ce urma să se întâmple, pentru că era digitală sau agenda digitală reprezintă o ocazie de a schimba ceea ce nu funcționează prea bine în momentul de față. De asemenea, ne ajută să uh, ținem seama de faptul că vor intra pe piață și noi operatori. Unii operatori vor fi mai mari, alții vor fi mai mici. Dacă vă uitați la slide-ul uh, uh, referitor la agenda digitală europeană, dacă vă uitați uh, la acest grafic, veți găsi conținut care înseamnă de fapt programe sau emisiuni. De exemplu, poate să fie un program de știri sau programe precum talk show-uri de politică oricum, există o gamă largă de programe, dar acestea sunt desemnate acum cu termenul de conținut. Ca și cum uh, ar fi ceva foarte neutru. Din păcate, atitudinea față de industria creativă nu este tocmai uh, cea mai potrivită. Există radiodifuzori uh, care mm, difuzează în toată Europa, dar trebuie să aibă și ce difuza. Am constatat că aceasta nu este uh, singura modalitate de a face lucrurile. Conținutul trebuie să fie unul de calitate. Nu, nu poți doar să produci niște programe uh, doar ca să poți opera în acest cerc vicios al convergenței. Așadar, Comisia de Cultură are un rol fundamental uh, tot ceea ce ați făcut în ultimii ani, uh, raportul privind uh, industriile creatoare, raportul Logegard privind contribuția cetățenilor la programe și toate celelalte rapoarte au fost extrem de importante în schimbarea atitudinii față de industria creatoare, care înainte era privită doar ca un accesoriu și uh, ca ceva ce nu avea prea mare importanță. Problema este că sectorul nostru nu este guvernat numai de legile pieței. Este un sector uh, fundamental uh, care are legătură cu valorile democrației care are legătură cu relațiile între cetățeni și instituții. Bineînțeles, există și alte aspecte care trebuie să fie luate în considerare. Acestea au un efect asupra modului în care se dezvoltă acest mediu și acest sector. Avem obiective precum coeziunea socială, programe de înaltă calitate, educarea cetățenilor și așa mai departe. Și în acest sens, comi rolul Comisiei de Cultură din Parlament este unul esențial. Uh, poate Comisia de Industrie, de exemplu, este interesată mai mult de rețele, dar dumneavoastră sunteți interesați aici de ceea ce este difuzat prin acele rețele, de conținutul propriu-zis. De aceea, în următorii ani, uh, trebuie să se implementeze câteva reguli în sensul asigurării convergenței totale în acest sistem. Vor trebui um, întreprinși pași importanți în care Parlamentul European va avea un rol de jucat, mai ales în ceea ce privește neutralitatea pe net. Aceasta pare o idee abstractă, dar deocamdată, în momentul de față, avem niște rețele dedicate. Uh, când deschizi televizorul, ai acces la niște servicii. Uh, prin internet însă ai acces uh, la conținut audiovizual, dar lucrurile nu mai sunt ca la televizorul obișnuit. Trebuie să navighezi pe internet pentru a ajunge la conținutul pe care dorești să-l vizionezi. Acest conținut ar trebui să fie ușor de accesat, nu ar trebui să fie obstacole în accesarea conținutului său. Și există câteva aspecte care nu trebuie ignorate și mă refer aici la dreptul tuturor cetățenilor de a avea acces la conținutul respectiv. Accesul nu trebuie să fie asigurat doar ce, pentru cei care își permit să plătească o conexiune de internet de mare viteză sau uh, doar pentru cei care mm, își permit să plătească pentru uh, servicii de pay TV. Acestea ar trebui să fie disponibile pentru toată lumea. Aș dori să menționez și un alt lucru, pentru că știu că în următorii ani uh, veți reveni asupra acestei chestiuni. Este vorba de copyright, de drepturile de autor. Am vorbit despre uh, lucrările care se supun uh, drepturilor de autor și până acum nu am rezolvat în totalitate problema. În ceea ce privește copyright-ul, sunt foarte multe probleme de rezolvat Acest sistem de copyright uh, a fost instituit în trecut și a fost marcat de o evoluție lineară. Acum însă există o modalitate nelineară de a accesa conținutul și atunci trebuie să se producă o schimbare. Vorbim despre licențe colective, despre pașaportul digital european care le va permite tuturor cetățenilor să aibă acces la conținut. Și vorbim de asemenea și despre uh, combaterea uh, pirateriei. Uh, am, mi-am epuizat acum cele 10 minute, așa că dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Aș vrea doar să mai menționez un ultim lucru, uh, și anume televiziunea hibridă Aceasta va fi o realitate începând de anul acesta și va fi o problemă mare pentru noi și pentru legiuitori, pentru că va fi greu să știm uh, ce sistem de reglementare se aplică. De acum uh, avem un set de reguli care se aplică în domeniul televiziunilor sau în domeniul imaginilor proiectate sau difuzate, dar în televiziunea hibridă avem un alt element uh, care are legătură cu internetul și conținutul difuzat prin internet. Deci noi cred că ar trebui să aplicăm regulile care se aplică și televiziunilor, pentru că aceasta oferă garanții mai multe cetățenilor. Bună. Vă mulțumim, domnule Maxone. Îi dăm cuvântul acum domnului vicepreședinte Erki Ormala de la Nokia. Thank you so much for inviting me. Mulțumesc foarte mult că m-ați uh, invitat uh, să vorbesc la această întâlnire importantă în această după amiază. Dați-mi voie să încep cu o întrebare mai extinsă. În industria digitală, noi suntem una din uh, industriile care se dezvoltă cel mai rapid din lume. Nu cred că există o altă industrie care să aibă o creștere cu două cifre pe an, chiar și în condiții de criză. Deci industria noastră crește foarte rapid, creează locuri de muncă și este unul din cele mai importante bunuri pe care le avem pentru a păstra prosperitatea și coeziunea socială în context european. Ne oferă, deci, o ocazie uriașă, dar noi în Europa avem de suferit, pentru că nu avem o piață unică pentru servicii digitale. Am făcut foarte multe lucruri empiric pentru a înțelege care este costul acestei lipse a unei piețe unice pentru servicii digitale. Și am ajuns la aceleași cifre care au fost uh, distribuite inițial atunci când a început discuția despre piața unică la finalul anilor 80. Am putea să creăm venituri suplimentare de 500 de miliarde de euro dacă am avea o piață unică digitală până în 2015. Vorbim despre sume care ar putea să ne rezolve problemele fiscale și financiare actuale și tocmai de aceea este extrem de dificil pentru noi să înțelegem de ce acest subiect nu sunt o prioritate pentru um, factorii de decizie europeni. Pentru că noi am putea să oferim banii necesari pentru a rezolva această criză financiară. Fără o piață unică, Europa nu va putea să se ridice, să-și uh, împlinească întregul potențial. Trebuie să putem îndepărta aceste bariere. Industria de fabricație europeană, industria de servicii europeană și industria creatoare europeană, toate acestea suferă din cauza problemelor existente, la fel ca și cetățenii europeni care nu au acces la conținut european așa cum ar dori. Mai puțin de 10% din comerțul electronic este transfrontalier în Europa în ziua de astăzi. În condițiile unei piețe unice, repet, 10%, mai puțin de 10% reprezintă uh, tranzacții transfrontaliere și această tendință este și mai alarmantă dacă facem o comparație cu celelalte regiuni uh, din lume. Nu avem canale de distribuție europene, nu avem uh, furnizori de internet europeni care să ofere servicii digitale. Vom deveni în Europa dependenți de distribuitorii americani. Asta se întâmplă astăzi. Jucătorii americani cumpără conținut european și îl redistribuie înapoi cetățenilor europeni. Valoarea ajungând astfel în afara Europei și în curând vom vedea că și jucătorii din Asia vor intra în această ecuație cu sute, dacă nu chiar miliarde de clienți și vor putea să facă fix același lucru. Nu vedem furnizori de servicii europeni pe lista principalilor furnizori din lume. Din uh, cele 50 de site-uri cele mai vizitate pe internet, doar 4 sunt europene. Deci Europa este într-o situație în care este marginalizată treptat pe această piață de telecomunicații și internet. Lista de bariere în calea acestei piețe unice este lungă și nu am timp să enumăr toate elementele. Vreau doar să mă refer la subiectul discuției noastre de astăzi, care s-a dovedit a fi un subiect extrem de controversat în toate tentativele noastre de a crea o piață unică, piață digitală unică, și anume reforma dreptului de autor. vom vedea că produsele creative, creatoare și rezultatele acestei industrii creatoare vor deveni digitalizate. Distribuția online va fi principalul tip de distribuție pentru tot conținutul digital în anii următori. Deci, experiențele utilizatorilor sunt, într-adevăr, se realizează pe internet, prin conținut digital. Și dacă ne uităm la ce se întâmplă astăzi în acest spațiu, o să vă dau un exemplu, industria muzicală. Industria digitală muzicală europeană reprezintă doar o treime din piețele similare din Statele Unite. Aceste, aceste piețe digitale din Statele Unite au crescut cu 38% anul trecut în Statele Unite și cu mai puțin de 10% în Europa. Deci avem acest handicap. S-a discutat mult pentru a vedea care sunt aceste subiecte complexe legate de reformarea dreptului de autor. Rezolvarea acestor probleme implică analizarea întregului sistem sistemul de licențe, um, excepția pentru copii private și regulile care um, guvernează acest uh, domeniu. În mai multe ocazii am văzut că există trei reforme importante de care este uh, nevoie. În primul rând, trebuie să stabilim mecanisme pentru un sistem de licențiere mult mai transparent și mai ușor de folosit în uh, Europa, să clarificăm drepturile de gestionare pentru, drept, uh, pentru uh, conținutul cu drept de autor, pentru a permite statelor să gestioneze acest conținut într-un mod transparent și care să permită de asemenea o, o um, transmisie la nivel european. Apoi, Trebuie să ne ocupăm de sistemele de taxe de copyright, pentru că acesta este una din uh, barierele principale pentru distribuția digitală de uh, conținut și reprezintă o fragmentare majoră a pieței europene. Nu reflectă necesitățile erei digitale. Avem nevoie de o definiție clară a uh, ceea ce înseamnă copie privată, pentru că această copie privată nu a fost definită nicăieri. Trebuie să avem o interpretare uniformă a conceptului comunitar de compensare corectă. El apare în legea europeană, dar nu există o definiție unificată a ceea ce înseamnă compensare corectă. Deși în lege se stipulează clar că trebuie să se bazeze pe paguba reală suferită de creator ca urmare a acestor copii private reforma taxării uh, copyright-ului va fi un beneficiu pentru cetățeni și pentru industrie. Și în al treilea rând, avem nevoie de asemenea de o reformă în guvernarea intermediarilor. Pentru că acum guvernarea societăților de colectare nu este una transparentă și nu este responsabilă în modul convențional, așa cum uh, organizațiile de afaceri sunt răspunzătoare pentru modul în care își folosesc banii. Avem exemple în Europa în care plățile către artiști se fac la mai bine de 5 ani de, la, uh, de când s-a creat venitul respectiv. Avem foarte multe exemple de oameni care ar trebui să fie beneficiarii acestor venituri și totuși nu au primit niciodată acești bani. Și avem alte exemple în care artiștii nu mai au capacitatea să mai aibă acces pe piață, pentru că nu sunt considerați a fi jucători credibili de către intermediarii existenți. De aceea, aceste trei elemente sunt esențiale. Sunt blocurile de creație, de construcție necesare pentru uh, industria creatoare. Noi, în industria digitală, am muncit din greu pentru a găsi o cale de a merge mai departe în acest domeniu foarte important. Vedem această tendință care va duce treptat la marginalizarea Europei de, de această tendință digitală. Sperăm că factorii de decizie europeni uh, vor face reformele necesare care să asigure prosperitate economică a cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Ormala. A fost înfiorător scenariul pe care ni l-ați prezentat. Sperăm să discutăm uh, mai în detaliu această temă. Îi dau acum cuvântul lui Cloderic Poirot de la Europa Cinema. Bună ziua, mulțumesc! Aș vrea la început să vă spun uh, câte ceva despre primele elemente care au fost publicate cu privire la digitalizare de către domnul Piotr Boris și pe care le-am apreciat uh, foarte mult. De aceea, în intervenția mea, voi uh, prelua câteva elemente mai limitate decât ceea ce va dezvolta dumnealui. Aș vrea să evidențiez patru idei principale. În primul rând, este vorba despre interesul și necesitatea uh, promovării digitalului, urgența promovării digitalului și, în al treilea rând, inegalitatea în ceea ce privește digitalizarea și perspectivele digitalului pentru educația, pentru imagine și pentru cinematograful european în sala de cinematograf. În primul rând, trebuie prevăzute dotări digitale. După sunet, după efectele speciale, după postproducție, după turnarea propriu-zisă a filmului, uh, proiecția în sală devine digitală și înlocuiește rapid uh, aparatele de 35 de milimetri care timp de un secol au fost vectorul universal al circulației filmelor în lumea întreagă. De unde necesitatea în momentul de față de a avea un nou standard unic, performant și securizat, conform uh, normelor internaționale validate de toți profesioniștii. Și în această privință lucrurile sunt bine angajate în momentul de față. Acum, în ceea ce privește interesul uh, spectatorilor, spectatorii sunt tot mai sofisticați pentru că au și acasă echipamente sofisticate. Proiecția digitală în sala de cinematograf îi dă siguranța de a vedea pe marele ecran o imagine excelentă, fără degradare, pe toată durata de viață a unui film. Îi oferă de asemenea acces la tehnologia 3D care oferă o nouă dimensiune pentru vizionarea filmelor documentare, de ficțiune sau animație. După James Cameron sau Wim Wenders, numeroși uh, cineaști europeni se interesează de tehnologia 3D. În fine, există un interes pentru mm, operatori. Aceștia vor putea să primească uh, firme, filme pe suporturi ușoare sau formate dematerializate. S-a terminat, uh, s-a dus vremea transportului, stocării, montajului sau demontajului sau deteriorării a copiei de mii de kilograme. Și acum eh, oferta se va putea extinde și la alte lucrări culturale, nu doar filme. Se vor putea proiecta în direct eh, opere sau concerte. În fine, în eh, în librăria sau în biblioteca uh, digitală vor fi filme care vor putea fi reprogramate în ver- versiune originală sau dublată la cererea publicului, uh, a mediului școlar și a studenților. Apoi există urgența dotării cu echipament digital. În foarte puțini ani, întregul sector cinematografic s-a dotat cu tehnologie digitală în Statele Unite, în Europa sau în China. Salele, sălile existente au abandonat aparatele de 35 de mm și au adoptat noua tehnologie. În ceea ce privește sălile noi care se construiesc în momentul de față, acestea aleg direct tehnologia digitală fără să mai treacă prin uh, rolele de 35 de milimetri. Acum, uh, aceasta este practic norma adoptată de toate cinematografele multiplex din lume. Europa oferă în uh, cinematografe ecrane digitale pentru toate filmile 3D, iar proprietarii cinematografelor cer de la distribuitori copii digitale pentru toate celelalte filme. Pentru a evita dublarea costurilor de mm, lansare, distribuitorii, evident, doresc să ofere cât mai rapid posibil suporturi digitale care sunt de 5 până la 10 ori mai uh, ieftine decât uh, copiile pe peliculă în momentul de față, o sală care s-ar limita la 35 de milimetri își asumă riscul să se închidă în următoarele câteva luni, fiind uh, pentru că nu ar mai fi alimentată de distribuitorii care uh, abandonează peliculele. Din toate aceste motive tehnice și economice, întregul sector încearcă să accelereze această tranziție costisitoare. Cei care vor întârzia vor fi grav penalizați și riscă să fie scoși uh, de pe scenă. În al treilea rând, aș dori să mă refer la inegalitatea sălilor în ceea ce privește tehnologia digitală. În Europa există 1130 de cinematografe multiplex care reprezintă 35% din ecrane. Dotările lor digitale sunt foarte avansate, dar cum stau lucrurile cu celelalte săli de cinema? Pentru că situația este foarte diferită de la un loc la altul. În um, instituțiile uh, principale există adesea săli multiple și mai multe ecrane americane care sunt bine stabilite în marile țări sau pe marile piețe europene. Acolo, operatorii pot, direct sau indirect, prin intermediul terților, să obțină de la distribuitori niște contribuții financiare care sunt uh, preluate din economiile obținute din uh, copii. Este vorba de un sistem de Virtual Print Fee, VPF, VPF, un sistem care se generalizează și care permite sectorului să se autofinanțeze, pentru că economiile unora finanțează investițiile altora. Aproape jumătate din cele 815 săli din rețeaua Europa Cinema, pe care o conduc eu, se încadrează în acest scenariu și încep să se doteze progresiv. Din păcate, în Europa există foarte multe piețe mici, unde numărul de copii puse în circulație este insuficient pentru a finanța dotarea sălilor. Și vă reamintesc că o astfel de dotare presupune aproximativ 80.000 de euro. De altfel, există foarte multe săli mici cu unul sau două ecrane uh, care se află în uh, orașele mici și medii din Europa, dar care nu au mijloacele proprii și nici compensațiile din partea distribuitorilor pentru a se dota. Pericolul este ca acestea să dispară definitiv de pe o piață în care totuși își găsesc o motivație de a exista și, uh, bineînțeles, contribuie foarte mult și la viața socială. Totuși, uh, dacă ar exista mijloace publice europene, naționale sau regionale, atunci ar fi foarte bine pentru că ar completa resursele pieței. În rețeaua Europa Cinema, care reunește peste 2000 de ecrane cu programe în special europene, am putea să vedem dispariția um, a câteva sute de astfel de instituții care ilustrează diversitatea cinematografiei europene foarte aproape de cetățenii noștri. De aceea insistăm asupra urgenței și asupra necesității de a ajuta aceste țări să se doteze și să-și urmeze misiunea culturală și socială. Unele țări, precum Franța, Norvegia, Marea Britanie, au instituit deja măsuri de mutualizare. Altele aduc sprijin complementar pentru anumite tipuri de exploatare. Aceste inițiative, din păcate, nu mai sunt suficiente și, din păcate, sunt uh, distribuite inegal în Europa. De aceea, foarte multe săli uh, se află într-o situație dificilă, deși au o anumită istorie, o recunoaștere și o legitimitate în spate. Programul media și fondurile structurale sunt uh, uh dispuse să se implice dar trebuie să subliniez că trebuie acordată atenție termenelor de punere în aplicare și aici există urgență pe teren. În ceea ce privește perspectivele digitale pentru educația privind imaginea și cinematograful european în sală, proiecția digitală oferă sălilor șansa de a diversifica oferta cinematografică. Ă, costul redus al lansării de filme, multiplele posibilități de subtitrare și dublare ă, oferă exportatorilor și distribuitorilor deschidere niște deschideri, niște oportunități pe care nu le aveau, mai ales pe piețele mici. Mai multe filme produse în Europa vor putea circula în condiții mai bune în sălile europene. Aceasta este o oportunitate de care trebuie să profităm uh, ca fiind un avantaj suplimentar ca sălile de cinematograf să-și crească atractivitatea și pentru ca filmele europene să ajungă la publicul lor. Nu trebuie să uităm că diversitatea este un element esențial în imaginea de marcă a sălilor, în special a celor independente uh, fără a mai pune la socoteală faptul că aceste, această transformare istorică merge în, mână în mână cu evoluția mijloacelor de producție și de promovare. Sălile, mai ales cele din rețeaua noastră, au uh, valorificat deja această oportunitate și folosesc uh, deja evoluțiile revoluției digitale. Și mă refer aici la comunicarea prin internet, bloguri sau rețele sociale. Această aventură tehnologică și interactivă este de asemenea o ocazie formidabilă pentru sălile noastre de a juca un rol în domeniul educației uh, pentru imagine a a tinerilor. Sensibilizarea copiilor, a adolescenților și a tinerilor uh, cu privire la limbajul imaginilor care îi înconjură, îi înconjoară înseamnă să le dăm uh, sau să le mm, insuflăm gustul pentru a alege filme europene pe care le descoperim în fiecare an în marile festivaluri uh, internaționale. Avem în Europa cineaști cu un talent extraordinar și avem de asemenea săli excepționale. De aceea, digitalul trebuie să valorifice aceste aspecte și să facă din sala de cinematograf ceea ce a fost întotdeauna, adică un loc unic și prestigios de întâlnire și de cultură accesibil pentru toți și pentru toate filmele. Mulțumesc! Merci, monsieur. Mulțumesc, uh, domnule Poiru. Der Generalsekretär Urmează acum secretarul general al EGEDA. Poate că domnul Soares Lozano ne-ar putea spune mai întâi de toate ce înseamnă e EGEDA. Aveți cuvântul. Thank you very much for... Vă mulțumesc foarte mult că ați invitat și organizația reprezentată de mine. Și ca urmare a exemplului stabilit de colegul meu din Italia, o să vorbesc în spaniol acum. EGDA este Asociația de Management a Producătorilor Audiovizuali. Reprezintă mai bine de 1400 de producători de audiovizual în acest moment, în special spanioli, dar și uh, producători din America Latină, care din motive de limbă consideră că apropierea lor de Europa se face prin Spania. Există o distinție clară care trebuie să fie făcută în ceea ce privește modelul de afaceri de audiovizual. Este extrem de diferit de modelul de afaceri din domeniul industriei muzicale. Există soluții legislative la uh, problemele pe care le avem și care nu pot să fie aceleași. Existența unui sistem care oferă acces care nu este la fel ca cel din industria muzicală, asta demonstrează lucrurile foarte clar și trebuie să nu uităm acest lucru atunci când creăm legislație, pentru că legislația va condiționa acest model de afaceri și în momentul de față nu putem să ne asumăm niciun risc prin introducerea uh, unui obstacol în calea acestui uh, model de afaceri, pentru că asta ar fi echivalentul uh, unei sinucideri. Nu știm ce se va întâmpla pe viitor și ne vom uh, pierde această urmă de um, avantaj concurențial față de ceilalți parteneri ai noștri. După părerea noastră, la EGDA, poate nu reflectă părerea celorlalte asociații similare de pe piață. Cu toate sunt uh, asociații de management pentru audiovizual, dar numărul lor este extrem de limitat și pentru moment se restricționează la uh, copiere privată în anumite uh, state membre și la emisie și emisie pe cablu în alte state membre. Acest lucru se face pe bază voluntară și rolul pe care aceste asociații de gestionare l-ar putea juca pe viitor este acela de a oferi informații despre uh, provocările cu care se confruntă producătorii. Dificultățile de pe piață vor trebui să fie rezolvate dacă vrem să oferim acces cetățenilor europeni la conținut audiovizual care deja există, în special la catalogele cu materiale mai vechi. La, solicitarea, la solicitarea intermediarilor care doresc să se ocupe de aceste cataloge. Bineînțeles, vorbim de cataloge mai mari, pentru că acestea implică niște costuri suplimentare. Și ne vom concentra și asupra lucrărilor audiovizuale majore din Europa, cele care au avut succes în trecut și care au succes și în acest moment. O altă problemă care trebuie să fie rezolvată este lipsa unei limbi comune și asta înseamnă că există costuri suplimentare în ceea ce îi face pe intermediari să nu fie chiar atât de dispuși să se implice. Și tocmai de aceea producătorii independenți au un acces restrâns pe piața unică. Care ar fi alternativele pentru cei excluși? Trebuie să existe un acces individual sau de grup pe această piață, poate de nișă, la care acești oameni ar putea să aibă acces, dar costurile sunt mult prea mari pentru producătorii independenți, chiar și atunci când se asociază costurile de infrastructură, cum ar fi lărgimea de bandă necesară pentru a putea concura într-un mod eficient și costurile tranzacțiilor pentru plăți, uh, îngreunează situația, pentru că uneori aceste costuri uh, reprezintă peste 50% din uh, uh, plata respectivă și ca rezultat o mare parte din uh, patrimoniul audiovizual și de film uh, european este exclus pentru că nu există acces la el. Nu poate intra pe piață pentru că nu se poate obține un venit de pe urma acestor filme. Deci, legea concurenței se aplică foarte clar având în vedere situația, fie trebuie să um, avem un sector public care să se ocupe de asta, fie trebuie să dezvoltăm un sector privat care să permită un acces mai mare producțiilor independente pe piață. Dar acest lucru trebuie să fie făcut prin finanțare publică. Organismele de gestionare a drepturilor pot să fie cataliști pentru lucrările care sunt uh, în momentul de față excluse, care nu ajung pe piață. Avem un cadru legislativ care funcționează în Europa din 2006 și cred că el oferă un exemplu bun de ceea ce se poate face avem 900 de titluri de film care sunt disponibile, filme spaniole care sunt disponibile online. Și dacă nu ar fi existat acest organism de gestionare a drepturilor de autor, ă, acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Dacă vrem o piață digitală stabilă în Europa, trebuie să avem un cadru legislativ stabil și avem un cadru legislativ uh, stabilit prin directiva din 2004, 204-38 și cred că această realitate a fost uh, justificată și de uh, sentința promuzicai uh, dată de Curtea Europeană de Justiție, în care s-a văzut că nu există mijloacele legislative necesare de a îi urmări pe cei uh, răspunzători de încălcarea dreptului de autor. Și în acest context este extrem de dificil să dezvoltăm o piață reală. Credem de asemenea că din punctul nostru de vedere trebuie să rezolvăm această problemă a lucrărilor fără autor, pentru că proiectul de directivă este un pas înainte un pas care cred că poate fi îmbunătățit, pentru că, în primul rând, nu avem un studiu care să arate cât de mare este problema. Despre câte asemenea lucrări vorbim, de fapt, în Europa. În acest moment chiar nu știm. Informația provine în special din arhivele de film sau din bibliotecile de film, dar cum am spus, există și probleme juridice care trebuie să fie rezolvate, pentru că în bibliotecile de film nu se păstrează lucrările originale, ci copii ale acestora. Și lucrările respective, în conformitate cu legea, sunt reglementate ca fiind bunuri tangibile. Și uneori este dificil să se determine cine este proprietarul acestor lucrări. Apoi, a doua întrebare. Am văzut care este cererea pentru accesul la aceste opere, așa zis, orfane. Chiar există uh, cererea? De asemenea, trebuie să vedem cum trebuie gestionate aceste lucrări uh, orfane, pentru că în trecut drepturile asupra lor erau acordate uh, acestor asociații de management a drepturilor de autor, dar acest lucru s-ar putea să se schimbe. Dacă lucrurile rămân așa cum uh, sunt, uh, pe viitor vom avea 27 de soluții diferite în 27 de state membre care vor apărea în următorii 2-3 ani, pentru că atâta îi uh, trebuie unei legi europene să fie transpusă în lege națională. Dar asta nu va fi un, o reacție suficient de rapidă pentru uh, cererea cetățenilor, dacă există într-adevăr o asemenea cerere. Deci trebuie să rezolvăm această problemă și cred că organismele de gestionare a drepturilor de autor pot face asta pentru că au informațiile necesare și pot să se asigură că se fac căutările necesare. Au experiență în gestionarea catalogelor mari și pot să determine uh, prețul tranzacției, cât ar trebui să coste accesul. au de asemenea și mijloacele necesare să se asigure că gestionarea este transparentă și eficientă și de asemenea este supusă unei, unui proces de monitorizare din partea autorităților. Sunt de asemenea și bine cunoscute, ceea ce elimină anumite probleme care ar putea să apară din dispariția acestor tipuri de organizații și ce se întâmplă cu fondurile strânse în aceste cazuri. și, de asemenea, aceste costuri sunt suportate de sectorul public. Iar ultima, ultimul subiect uh, este dreptul, uh, uh, dreptul de autor pe piața unică. Această situație pare să apară acum și nu rezolvă necesitățile industriei despre care vorbim. Înțelegem din punctul de vedere al producătorilor spanioli că directivele trebuie să fie uh, schimbate. Ele au fost instrumente excelente la început, dar între timp situația s-a schimbat. Și asta înseamnă că interpretarea continuă a legii trebuie să fie făcută de către instanțe de, în special de Curtea de Justiție. Pe lângă subiectele legate de mărci, noi suntem în mod constant cu ochii pe sentințele emise de Curtea de Justiție, care apar uh, în fiecare uh, trimestru și care au legătură cu acest uh, sector vrem să vedem că există o regulă care să ne permită să ne păstrăm uh, capacitatea de a concura pe această piață. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, am ascultat uh, niște intervenții și prezentări deosebit de interesante, pline de detalii pe care trebuie să le păstrăm în mintea noastră pentru uh, eforturile viitoare. Mai întâi de toate, doamna Trupel. Mulțumesc foarte mult, Doris. Interesting um, speeches. Aș dori să vă mulțumesc pentru toate uh, aceste discursuri extrem de interesante și aș vrea să vă pun câteva întrebări, pentru că ați vorbit de opțiuni diferite care proveneau din contexte diferite, ceea ce înțeleg foarte bine și cred că este de mare interes la nivel european, este că vrem să înființăm o piață unică digitală. Dar cred că principala întrebare este cum facem asta și prin ce condiții, ce regulamente vom face. Pentru că, din punctul meu de vedere, fără anumite reguli clare, există un pericol în a avea această piață unică, pentru că noi suntem complet diferiți de piața unică din Statele Unite și tocmai asta este problema, că nu putem face ceea ce fac Statele Unite în Uniunea Europeană. De aceea, am ajuns la aceste contradicții uh, despre care vorbim uh, de vreo trei ani. În Convenția privind drepturile omului, în articolul 27, am stabilit uh, acces gratuit la patrimoniu cultural și la lucrări artistice și am protejat și dreptul de autor. Și e foarte clar că trebuie întotdeauna să îndeplinim ambele scopuri și ambele prerogative. Și ajung acum la întrebările mele, pentru că sper că veți putea să-mi oferiți niște răspunsuri. Încep cu primul vorbitor care a spus da, suntem pentru neutralitatea internetului, asta este foarte bine pentru noi, dar vrem transparență pentru furnizorii de internet în ceea ce privește managementul de trafic. Puteți să-mi explicați ce înseamnă asta? Înseamnă că există un fel de răspundere din partea furnizorilor de internet să monitorizeze, trebuie să ne spună ce fac cu acest trafic ca să facă o distinție între utilizare comercială și non-comercială? Aveți o definiție? Ce înseamnă asta? Apoi, ați spus că internetul de mare viteză ar trebui să fie disponibil pentru toată lumea. Da, din perspectivă socială, da. Dar cine plătește? Statul? Ce înseamnă dacă oamenii nu au bani pentru uh, internet de mare viteză, atunci cine va plăti pentru accesul lor? Apoi vorbeați despre un pașaport digital. Puteți să ne spuneți ce înseamnă asta, care sunt implicațiile, care este sfera de aplicare și așa mai departe? Ajung la reprezentantul Nokia acum. Interesul dumneavoastră este foarte clar. Firma Nokia dorește să profite cât mai mult de piața digitală europeană, pe care în momentul de față nu o avem. Și vorbeați despre reformarea dreptului de autor. Și aici aș vrea să știu un pic mai mult despre definițiile dumneavoastră. Ați spus că trebuie să definim ce înseamnă copie privată în mediul digital, pentru că până acum era, spre exemplu, că prietenii au făcut o copie, dar acum cu aceste platforme de file sharing nu mai este o situație uh, privată, este o situație publică. Poți să împărtășești fără să plătești cu milioane de oameni. Deci ce înseamnă copie privată într-un mediu digital? Aveți o definiție pe care ați dori să o propuneți? A doua întrebare. Vorbeați despre licențiarea colectivă, acordarea de licențe colective. E o posibilitate foarte bună pentru mine. Uh, dar vorbeați despre compensație corectă. Ce înseamnă asta? O rată forfetară bazată pe piață, o rată forfetară prin uh, modele de abonament, spre exemplu, este impusă juridic, este impusă juridic cu o posibilitate de opt-out. Deci, în cum se poate face această compensare corectă? Este o soluție a pieței, o soluție bazată pe stat? Uh, nu mi-a fost foarte clar. Apoi, vorbeați despre uh, companiile mari uh, uh, din Statele Unite și despre furnizorii de internet care profită de, cum ar fi Google, care profită de piața europeană. Există, deci artiștii sunt într-adevăr remunerați într-un mod uh, corect pentru că eu nu sunt împotriva unui model de afaceri nou, din potrivă. Uh, dar ce înseamnă asta pentru artist? Mai câștigă bani, își mai pot câștiga existența cu lucrările lor? Ce înseamnă asta într-un mediu digital? Cred că în ceea ce privește reforma dreptului de autor avem nevoie de o reformă a, a dreptului uh, de litigiu pentru a proteja artistul față de uh, furnizorii de internet? Acestea au fost întrebările mele și sper că îmi puteți răspunde. Sper că le puteți ține minte, pentru că în momentul de față doar strângem întrebări. Domnul Cavada. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să vă spun că este foarte interesant să discutăm despre acest domeniu este interesant să vorbim despre operatori și creatori, pentru că Europa are niște puncte slabe, dar și oportunități în acest uh, domeniu. Primul defect este că am limitat uh, aspectul cultural uh, doar la puterea națională și vedem acum că această concepție politică și-a atins limitele. Uh, Uh, îmi cer scuze, la patru și jumătate va trebui să plec pentru că mă întâlnesc cu un uh, comisar. În primul rând, uh, sectorul digital. Cred că cercetătorii serioși din Europa sunt de acord că industria digitală este probabil a treia eh, revoluție a umanității de la inventarea agriculturii a existat o revoluție, apoi a existat o revoluție industrială, iar acum există o a treia revoluție, revoluția digitală. Ce înseamnă această revoluție? Ei bine, este o revoluție uh, care mm, se manifestă prin instrumente, prin echipamente, așa cum s-a întâmplat și cu cele două anterioare. Și este vorba acum de tehnologiile digitale. Uh, Aș vrea să menționez și eu un lucru. Europa este în mare dificultate sau a fost în uh, dificultate și nu a reușit să echipeze sau să doteze toate statele membre cu internet de mare viteză, mai ales în domeniul rural și nu doar în uh, mediul urban și suferim foarte mult din această cauză. În al doilea rând, sunt de acord cu întrebările dumneavoastră și cu intervențiile anterioare. Nu există economie culturală dacă nu există o remunerare a autorului creatorilor uh, culturii și aici trebuie să găsim un echilibru între cei care creează opere și cei care îi le exploatează în scopuri comerciale. În domeniul televiziunii mă adresez uh, în special uh, celor doi reprezentanți ai Uniunii Europene. o avem și pe colega Ignex Iguardans. În această privință trebuie să fim vigilenți. Există un prim lucru care mă uimește și anume că treptat, în numele sfintei reguli a purității concurenței din anii 90, Uniunea Europeană a pierdut din vedere că un peisaj care era util pentru cetățeni era unul echilibrat între întreprinderile private audiovizuale și firmele publice. Dacă am fi luat în considerare acest lucru, am fi făcut o diferențiere între emisiuni, astfel încât fiecare să furnizeze ofere, opere care să poată fi alese liber de către cetățeni. Apoi împărtășesc uh, punctul de vedere al uh, reprezentantului UER. Uh, Trebuie să-i încurajăm pe cei care produc emisiuni sau programe originale. Nu putem să ne mulțumim doar cu spectacole și cu jocuri. În al doilea rând, mi se pare că treptat serviciul informației sau serviciul știrilor uh, Uh, care este um, important și care nu este tocmai bine pus la punct în domeniul știrilor europene um, este foarte important. Informațiile sau știrile privind Europa nu sunt tocmai bine dezvoltate în statele membre și atunci aceste obligații de știri uh, trebuie să fie plasate la ore de vârf în care există audiență. Și dacă vrem să respectăm acest echilibru, uh, Trebuie să asigurăm uh, uniformitatea între diferitele canale de comunicare, radio, televiziune și așa mai departe. Și trebuie să asigurăm independența finanțării, independență față de puterea publică. Și uh, în unele țări din Europa Centrală, și nu am să dau nume, există totuși niște probleme, dar nu dau nume pentru că nu vreau să rănesc pe nimeni. În fine, în uh, firmele publice guvernul uh, trebuie să reamintească și Uniunea Europeană trebuie să reamintească că programele de divertisment, uh, programele documentare, de istorie sau de informații generale ar trebui să fie accesibile pe toate suporturile și mai ales pe noile suporturi. De ce? Pentru că tinerele generații uh, Uh, abandonează sistemele de televiziune sau sistemele prin satelit și se orientează spre studiul sau spre căutarea individuală. Și ei sunt uh, expuși la această insuficiență democratică. Și de aceea Uniunea Europeană ar trebui să facă recomandări puternice în acest domeniu și ar trebui să luăm lucrurile mult mai în serios. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Cavada. Acum, domnul Boris, raportorul. Mulțumesc. Uh, eu vă voi uh, prezenta un uh, raport pe această temă și cred că va fi nevoie de o dezbatere separată. Dar aș vrea mai întâi să pun o întrebare, să le pun o întrebare experților. Pe de, alt, pe de o parte, ne preocupăm ca oferta culturală să fie extinsă. Oferta audiovizualului este foarte mare. Vrem să implementăm și convențiile despre care vorbea doamna Triple. Pe de altă parte, știm că tehnologiile digitale oferă un potențial enorm industriilor creatoare sau creative. Și uh, va exista un acces mult mai bun, lucru deja vizibil pe piața americană. Noi, aveam cea mai, noi avem cea mai mare piață de consumatori din Europa și aceasta poate multiplica și veniturile financiare pentru acest sector. Am însă o întrebare. Cum se ajunge într-o situație în care, datorită tehnologiilor digitale, accesul este îmbunătățit? Uh, tânăra generație folosește servicii neliniare oricum și cred că în câțiva ani accesul va fi în special la cerere, iar tehnologiile vor evolua. Deci cum asigurați protejarea drepturilor de autor și cum asigurați o remunerare corectă a autorilor? Iar pe de altă parte, cum facem ca modelele de afaceri să fie suficient de accesibile astfel încât consumatorii să nu fie uh, nevoiți uh, să acceseze Uh, adesea surse ilegale, pentru că știm că avem și o piață ilegală foarte mare. Credeți că ar fi posibil să ne asigurăm că consumatorul are acces la conținut audiovizual prin modele de afaceri eficiente, astfel încât accesul ilegal să nu fie autorizat și probabil aceasta va crește și venitul. Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die vier. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, celor patru invitați. Îi mulțumesc domnului Mazzone pentru faptul că a accentuat uh, ideea conform căreia tehnica în sine nu este suficientă. Adeseori, uh, când vorbim despre digitalizare la nivel european, uh, discutăm despre tehnică în sine. Uităm faptul că conținutul este deosebit de important. Și tocmai de aceea trebuie să subliniem din nou importanța conținutului. Ați vorbit și despre neutralitatea internetului, care este esențială. Și acum am o întrebare uh, Uh, concretă. Comisia are o atitudine retici, reticentă în ceea ce privește instituirea unor reguli uh, mai stricte cu privire la neutralitatea internetului. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb dacă sunteți de părere că avem nevoie de reguli mai puternice în Europa, astfel încât uh, să ne asigurăm că conținutul ajunge nemanipulat la utiliza utilizatori. Pentru că în momentul de față ne dăm seama că nu doar furnizorii clasici uh, oferă conținut utilizatorilor, ci și uh, uh, există și o serie de furnizori privați care nu adesea au cele mai curate gânduri în momentul în care pun conținut pe internet. Asta în primul rând. În al doilea rând, vorbeați despre televiziunea britanică. Mi-am dat seama că în Europa există o serie de platforme tehnice. Italienii au ales un sistem, germanii alt sistem în ceea ce privește televiziunea hibrid. Și tocmai de aceea vă întreb dacă avem nevoie de o standardizare europeană, pentru că aceste scheme diferite și sisteme diferite cu siguranță vor putea genera o serie de probleme de competiție, competiție pe, pe piața internă. Vă dați seama, micii uh, producători de platforme cu siguranță nor, nu vor avea acces la întreaga uh, piața europeană și tocmai de aceea vă întrebam dacă avem nevoie de standarde europene, de standardizare europene și mai apoi uh, drepturile de autor. Da, mi se pare foarte simpatică trecerea aceasta a ideii de copie privată în această eră digitalizată. Mm, aș fi curioasă care este soluția pentru a realiza această trecere. Aveți oare vreo idee, vreo soluție? Cum credeți dumneavoastră că vom reuși să transferăm ideea de copie privată în lumea digitală, cre- creând echilibru între drepturile de autor și uh, uh, persoanele care se bucură de uzufructul produselor, etc. Deci dacă aveți o soluție în acest sens, vă rog să ne o spuneți și nouă. Doamna Costa. Anch'io eh, ringrazio molto la Presidente per questa... Eh... Aș dori să-i mulțumesc eh, doamnei președintă pentru decizia de a coopera cu președinția și de a organiza această audiere. Cred că este foarte importantă, având în vedere complexitatea acestui subiect. Nu este o chestiune care ține doar de Comisia de Cultură, ține de competența mai multor comisii. Aceste aspecte ale conținutului uh, digital, uh, audiovizualului, vizualului sunt uh, subiecte de mare importanță. Aș dori să le mulțumesc invitațiilor noștri pentru prezentările lor foarte clare și pentru modul în care au anticipat unele întrebări uh, care le-au fost adresate. Domnul Mațone spunea că Avem uh, un sistem de radiodifuziune din uh, Europa de foarte multă vreme. Avem și un raport pe acest subiect. Problema este că resursele pentru sectorul audiovizualului din Europa uh, sunt transferate de la industria matură la industria internetului și la producătorii de conținut digital. Aceasta este o provocare uh, și trebuie să regândim uh, întregul lanț valoric de producție și distribuție. Și atunci se pune întrebarea cine și în baza căror reguli va fi responsabil de a se asigura că lucrurile vor funcționa bine în continuare. În ceea ce privește resursele, Trebuie să asigurăm accesul total al cetățenilor europeni și pentru asta trebuie să avem reguli. Unele reguli vin, evident, din partea sectorului public, dar uh, organismele din sectorul public nu au uh, omologi sau parteneri în sectorul uh, privat și situația este cu atât mai dezechilibrată în ceea ce privește competitivitatea. Pe piața europeană avem reguli care reglementează producția industrială, dar avem nevoie de reguli care să reglementeze anumite modele de afaceri și aș vrea să-l întreb pe domnul Mațone cum crede că putem să stabilim un echilibru mai bun atunci când vine vorba de realizarea unor modele de afaceri uh, eficiente cu promovarea unor produse de înaltă calitate, produse care vor fi livrate pe net. Netul nu trebuie să fie doar o sursă de concurență neloială, ci și o sursă de oportunități. A doua întrebare este, le este adresată celorlalți uh, experți. Noi uh, trebuie să încercăm să uh, recunoaștem valoarea operelor și a autorilor lor și trebuie să combinăm această recunoaștere cu acces pentru cetățenii noștri, iar acest acces trebuie să fie gratuit și simplu. În Italia, în momentul de față, uh, suntem în procesul de modificare a legislației în domeniu poate că ar trebui să stabilim reguli obligatorii pentru furnizorii de servicii fără să îi afectăm pe consumatori. Credeți că am putea să instituim și sancțiuni sau credeți că toată lumea ar trebui să aibă acces liber la conținutul de pe internet? Credeți că acest acces ar trebui să se bazeze pe acorduri cu producătorii de a reduce costurile de licențe colective și așa mai departe? Există foarte multe aspecte pozitive, dar avem uh, și fenomene precum uh, copiere, piraterie, comise de organizații care câștigă foarte mult fără să investească nimic. Aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră. Raporteur für duale System, bitte. Domnul Belet, raportor pentru sistemul dual. Un paar bemerkingen in het Nederlands willen maken, voorzitter. Hartelijk dank. Voi vorbi în olandeză, doamnă președintă. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Ca și domnul Mațone, aș vrea să vorbesc și eu despre rezoluția și despre raportul adoptate în Parlament anul trecut în noiembrie. Acesta este un subiect de mare actualitate, pentru că este vorba despre viitorul sistemului uh, dual public-privat. Domnul Cavada nu este aici, dar s-a referit și dumnealui la acest lucru, care este esențial pentru modelul european. Așa cum spunea doamna Truppel, nu suntem Statele Unite ale Europei. Vrem o piață unică, dar vrem să păstrăm diversitatea și vrem să ne păstrăm acest sistem uh, dublu sau dual este un uh, sistem uh, care, din păcate, este amenințat în mai multe state membre, în special în Europa de Est. Bine, nu acesta este subiectul uh, discuției noastre de astăzi, dar acest sistem este amenințat de companii precum Apple, Google sau alte companii de telecomunicații. Și există o mare amenințare pentru radiodifuzorii oficiali, nu presa scrisă, uh, de fapt, oratorul se corectează. Nu difuzorul public este o amenințare pentru presa scrisă, ci Google și Apple uh, sunt. Aș vrea să știu ce gândesc uh, invitații noștri. Care ar fi soluțiile pe care am putea să le avem în vedere? Domnul Piotr a vorbit uh, și despre alte modele comerciale alternative. Eu aș vrea să știu care sunt aceste modele. Sunt foarte multe sisteme. Există și un sistem uh, în Franța. Trebuie să existe totuși niște modele care să provină din partea sectorului. Am vrea să știm care sunt aceste modele. Acum aș dori să mă adresez reprezentantului Nokia. Ceea ce ne-a spus dumnealui ne-a îngrijorat foarte mult. A pus uh, punctul uh, pe I și a spus lucrurilor pe nume. Agenda digitală este o prioritate. Dacă realizăm o piață unificată, nu cumva pregătim uh, terenul pentru marile companii americane și asiatice care își vor dezvolta modelul de afaceri pe piața europeană. Nu cumva companiile europene ar veni prea târziu? Nu credeți că dacă vom dezvolta această piață digitală, vom fi uh, zdrobiți de aceste companii americane și asiatice? Schillers. Schillers. Ultimul vorbitor, doamna Schillers. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea doar să pun o întrebare simplă celor implicați în domeniul cinematografiei. Aș vrea să știu uh, cum cred experții că ar trebui să procedăm pentru ca perioada de tranziție să fie cât mai scurtă, astfel încât să evităm uh, sistemul dublu? Știe cineva cum stau lucrurile și cum îi încurajăm pe cei care fac publicitate să treacă de la un format la altul? pentru că ei se pare că se tem de această mișcare și avem nevoie de o susținere puternică la nivel european. Vielen Dank. Ich darf jetzt Vă mulțumim. Îi voi ruga acum pe experți să răspundă. Mai întâi de toate domnul Mațone, căruia i s-au adresat cele mai multe întrebări. Domnule Mațone, aveți cuvântul scurt și la obiect. There were many questions. Au fost uh, puse foarte multe întrebări de diferiții vorbitori și am să încerc să mă refer la unele dintre ele. Și voi începe cu întrebările doamnei Trupel, care întreba ce înseamnă transparență în neutralitatea netului. Întrebarea este una delicată, dar o să încerc să fiu cât mai clar cu putință. Transparența în managementul traficului înseamnă că furnizorii de servicii de internet uh, nu trebuie să uh, facă discriminare între semnale și trebuie să ne informeze a fost un scandal în Statele Unite cu Comcast. Ei au fost discriminați, dar nu au spus nimic nimănui, până când cineva a spus că ceva nu este în regulă cu conexiunea de internet. Nu conexiunea de internet era proastă, ci uh, managementul uh, drepturilor și managementul uh, conexiunii nu era corespunzător. Nu era o relație de încredere cu furnizorul de servicii. Aceasta era problema Vrem să abordăm aceste probleme pentru a oferi garanții cetățenilor și industriei. High-speed internet. I didn't mention the point as a fundamental... În ceea ce privește mm, serviciile pe internet, susțin punctul dumneavoastră de vedere. Problema este cine plătește. De obicei, uh, legiuitorul trebuie să stabilească, dar pot să vă dau câteva indicii. Cred că există un lucru principal care are legătură cu aspectele legate de spectru. Cererea de internet, mai ales internet mobil, crește enorm. Înlocuim uh, o parte din utilizarea radiodifiziunii cu comunicare point-to-point. -point. De ce am folosit radiodifuze una la început? Pentru că uh, spectrul uh, presupunea un semnal transmis tuturor. În momentul în care transformăm uh, această conexiune one-to-many într-una many-to-many, atunci trebuie să schimbăm datele problemei. Asta înseamnă că spectrul va deveni insuficient. Nu putem schimba standardele digitale odată la trei luni pentru că avem nevoie de mai mult spectru. Așadar, uh, această problemă nu poate fi rezolvată foarte simplu. Există și interese, interese publice. În momentul de față, presiunea este că avem nevoie de mai mult spectru pentru că avem nevoie de mai pentru că cererea este mai mare. Deci cererea este uriașă Credeți că aceasta este modalitatea adecvată de a acționa sau poate că legiuitorul ar trebui să se gândească dacă nu cumva trebuie stabilite alte priorități? Poate că este nevoie de internet de mare viteză mai mult în zonele rurale pentru a menține coeziunea societății pentru a nu, uh, pentru a nu discrimina pe cei din mediul rural. Sunt foarte multe subiecte și foarte multe probleme. Mă bucur că nu sunt de partea dumneavoastră ca să fiu nevoit să le rezolv. Ați menționat și uh, pașaportul digital al lucrărilor. Aceasta este o chestiune care se adresează mai mult consumatorilor. Pentru uh, difuzori avem nevoie de o singură licență care să permită utilizarea materialelor pe toate suporturile. Acum există diferite tipuri de acorduri care se aplică pentru diferite platforme. Și în momentul de față va trebui să simplificăm procedurile pentru ca conținutul să fie disponibil. Există și problema lucrărilor orfane. Și un coleg s-a referit la acest lucru. Știm uh, ce sunt aceste lucrări. Sunt lucrări pentru care nu plătim. Dacă pui ceva pe internet, atunci imediat apare o problemă cu titularii drepturilor. Noi vrem să plătim drepturi, dar nu știm cui. Și am să vă dau un exemplu. Eu am lucrat la RAI și RAI are o bibliotecă digitală cu aproximativ 200.000 uh, uh, de lucrări. Iar uh, pentru restul de lucrări până la un milion nu știm cui să plătim drepturile. Asta pentru că conținutul este pus la dispoziție foarte ușor. Acum câțiva ani a trebuit să identificăm 220 de oameni după 50 de ani să vedem dacă sunt în viață, să vedem cine sunt moștenitorilor, dacă sunt căsătoriți, dacă au avut copii, dacă au divorțat, dacă s-au recăsătorit și așa mai departe. de complexit. Um... Deci vă dați seama cât este de complexă această problemă. Și acum am să Mă refer la ce spunea domnul Cavada. vorbea despre asigurarea continuității și calității în difuzarea produselor. Cred că rolul serviciului public este fundamental în această privință. Serviciul public produce deja conținut de calitate și acum uh, vrem să vedem cum putem să facem acest lucru pe, și pe alte platforme. Noi suntem aici să facem acest lucru. În unele țări însă nu ni se cere să o facem și asta este o mare problemă. Dacă ne uităm la uh, curba audiențelor, în sensul că tot mai mulți cetățeni accesează conținut prin internet, asta înseamnă că mulți cetățeni sunt uh, discriminați. Sau dacă unora nu le permitem să producă pentru internet, uh, ei vor fi discriminați. În ceea ce privește discriminarea conținutului. Nu sunt sigur că trebuie să avem o legislație pentru a preveni discriminarea conținutului. După cum știți, există un acord care funcționează în Norvegia. Există un acord colectiv între toți actorii implicați în sistem. Așa stau lucrurile acum. Dar uh, acesta trebuie pus într-un cadru mai larg. Nu putem privi lucrurile izolat. Referitor la copiile private, colegul meu cred că trebuie să răspundă. Mă voi opri acum și voi reveni ulterior la întrebarea doamnei Costa. Mi s-a spus că trebuie să-mi fie frică de dumneavoastră pentru că sunteți foarte strictă cu timpul. <laughs> ok. They were right. endless, Puteți continua, dar nu la nesfârșit, spune doamna președintă. Doamna Costa, acum. Le, um, il problema delle risorse Uh, problema resurselor, în primul rând. Aceasta este într-adevăr o problemă serioasă. Nu v-am făcut prezentarea mai devreme pentru că n-am avut suficient timp, dar așa cum a spus și domnul de la Nokia, în momentul de față regulile europene acoperă doar o parte din resursele disponibile. Spre exemplu, cele care merg prin difuzare sau prin cinema, dar uh, pentru moment există o mutare a acestor resurse de la cinema spre internet. Avem consumatori lineari și non-lineari și vedem că există jucători diferiți pe piață. Avem în continuare o, uh, un consum uh, linear foarte puternic uh, pentru difuziunea în Europa, cum ar fi televiziunea, spre exemplu, dar dacă ne uităm la materialele video la cerere, situația stă complet pe dos și pe măsură ce publicul își schimbă modalitatea de a privi la televizor, vom vedea și o schimbare în resurse, spre exemplu din reclame, pentru că acestea vor merge la alte companii, cum ar fi Google sau Apple, care nu sunt reglementate, nu fac parte din întregul sistem. Nu spun astăzi că aș vrea ca ei să plătească acum, dar în Franța, când a existat în anii 70 o criză uh, a cinematografului, guvernul francez a spus că acest lucru s-a întâmplat din cauza televiziunilor. Și atunci au solicitat uh, sectorului televiziunilor să contribuie la finanțarea cinematografului, pentru că face parte din patrimoniul cultural francez. Ne confruntăm cu aceeași situație acum? Nu. Cel puțin ăsta este punctul meu de vedere personal. Nu știu care este părerea dumneavoastră. Și în ceea ce privește domnul Baret, și aici o să mă opresc, vă promit, vorbea despre problema presei. Presa este o problemă foarte mare pentru noi în acest moment și sunt perfect de acord. Uh, și cred că aici ne lipsește un element esențial, dar nu există o lipsă de producere a conținutului. Există conținut produs în Europa, chiar destul. Problema este că este un conținut care este disponibil gratuit, deci nimeni nu plătește pentru el. Există un studiu foarte interesant realizat de Universitatea din Cambridge referitor la numărul de surse de informare din lume, care sunt în, în scădere, pentru că dacă închizi birouri de corespondenți uh, în străinătate și aceștia nu mai sunt trimiși în străinătate din cauza riscurilor, normal că numărul de informații, de surse de informare este în scădere. Dar pe internet veți vedea că sunt exact aceleași materiale uh, modificate, schimbate, dar din exact aceleași surse și mie mi se pare înspăimântător ca cetățean acest lucru. Vă mulțumesc. Nu am fost atât de severă pentru că majoritatea întrebărilor erau adresate dumneavoastră și acum dau cuvântul reprezentantului Nokia. Nu, eu o să fiu foarte subțint dar trebuie să răspund la această întrebare legată de accesul la banda largă și cine va plăti. Este, din punctul nostru de vedere, o dezbatere foarte ciudată, pentru că o parte este plătită comercial. Și apoi mai există un, o parte a acestui domeniu care necesită sprijin public și nu susțin că fiecare țară și fiecare regiune ar trebui să folosească același model. Dar există modele foarte bune în Europa. În Finlanda, spre exemplu, avem uh, conexiuni de 100 de megabits pe secundă la, pe o rază de 2 km de fiecare zonă locuită și folosim bani publici pentru a uh, finanța această cerere. Și vorbim de fonduri structurale, deci este o resursă uriașă care ne stă la dispoziție și o parte din uh, bani sunt obținuți din taxele de uh, licență. Uh, deci există un sprijin public dedicat pentru acest uh, exercițiu și este o decizie consensuală care a fost luată de întreaga societate. Nu ar trebui să fie atât de dificil. Există resurse disponibile. Problema este ca cineva să ia decizia. Cât despre întrebările care mi-au fost uh, adresate, uh, compensația corectă și copia privată. Scopul copiei private – atunci când avem un CD, îl putem asculta acasă, în mașină, pe iaht și în locuința de la țară. Dacă uh, faci o copie digitală, trebuie să plătești de, de poți să o multiplici de patru ori. Fiecare dintre ele este o copie privată, asta nu e clar nici pentru consumator, nici pentru uh, furnizorul de internet, nici pentru deținătorul uh, copyright-ului. Deci nu avem o definiție a acestei copii private. Cineva spune că atunci când licențiezi un conținut, nu poți să incluzi în prețul de licențiere și uh, Um, compensarea pentru copia privată. Și iarăși, asta este interpretată diferit în diverse țări din Europa. În unele țări poți să faci, în altele nu. Deci avem definiții extrem de diferite a copiei private și trebuie să avem o definiție armonizată. Apoi, compensația corectă. Directiva spune că remunerația trebuie să se bazeze pe paguba reală care trebuie să se bazeze la rândul ei pe compensația um, corectă. Totuși, solicitările pe care le vedem în industrie de a plăti o taxă de copyright pe baza um, mărimii memoriei a terminalului PC sau a terminalului mobil. Pentru că se presupune că o să-ți folosești toată mărimea de megabytes a calculatorului pentru acest conținut. Dar asta nu este o compensație corectă. Trebuie să existe o definire a acestei compensații corecte și trebuie să existe o modalitate de a măsura această compensație. Pentru că de obicei nu avem studii independente în statele membre pentru a vedea cât anume se folosește din uh, dimensiunea respectivă pentru uh, copii uh, private și apoi remunerațiile. Suntem perfect de acord cu principiul că artistul și deținătorul dreptului de autor trebuie să aibă o compensație corectă pentru lucrarea sa. Este un principiu clar. Dar este foarte dificil în sistemul actual, pentru că noi nu credem că artiștii primesc uh, compensația corectă din cauza complexității sistemului. Avem multe companii foarte bune în Europa care au creat un sistem tehnologic prin care fiecare uh, melodie care este descărcată este înregistrată. Și de la fiecare uh, Transfer, uh, de la fiecare descărcare, o parte din bani este transferată către artist și o parte este transferată uh, către societatea de uh, emitere de licențe colective. Deci avem o tehnologie care este disponibilă, dar sistemul actual interzice implementarea acestor sisteme în Europa. Pentru că avem un sistem juridic care forțează artiștii să facă parte din această asociație de strângere a dreptului de autor. Vedem din ce în ce mai mulți tineri artiști care încearcă să se descurce în afara sistemului și să facă contracte cu furnizorii de internet care le pun la dispoziție compensație deplină în timp real și care le permit practic să primească această compensație în întregime. Deci e clar o barieră de reglementare cu care ne confruntăm ast astăzi și care nu ne permite practic să um, creăm niște prevederi de conținut legal pe internet și tocmai de aceea ne confruntăm cu pirateria. Pirateria este rezultatul faptului că nu avem un serviciu uh, disponibil din punct de vedere din uh, surse legale. Tocmai de aceea avem uh, probleme cu pirateria. Apoi, ca răspuns la întrebarea domnului din Olanda, într-adevăr, dacă nu avem un mediu adecvat, piața va fi invadată de jucătorii americani. Dacă am avea o piață uh, unică, atunci am putea să creăm aceste servicii pentru a sta la dispoziția consumatorului european și pentru a pune la dispoziție servicii europene și conținut european și în afara Europei concurând cu Google și Apple și așa mai departe. Dar atâta vreme cât avem acest sistem, ă, acest sistem vom fi doar o piață de desfacere care deservește niște jucători din afară. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnul Juarez Lozano dorea să intervină. Vă rog. Mulțumesc. Deci, ceilalți vorbitori au acoperit majoritatea lucrurilor, așa încât vă rog nu depășiți 5 minute, că mai avem și alte lucruri de discutat. Prima mea întrebare este, am vorbit despre artiști, uh, interpreți, uh, operatori, dar nu am vorbit deloc despre producători. Un producător este un element cheie în industria filmului. Codul de copyright din Franța spune că uh, cel care are inițiativa acceptă și răspunderea pentru tot ce se întâmplă pe perioada uh, de producție. Deci este un risc și fără un producător nu există o lucrare audiovizuală, să fie foarte clar acest lucru. A doua întrebare. Dacă piața este atât de bună și atât de deschisă și disponibilă, atunci de ce americanii nu au intrat deja pe piață? Este o întrebare pe care trebuie să ne o punem americanii uh, au intrat în, uh, în uh, Regatul Unit, spre exemplu, uh, Netflix a încercat să intre în Regatul Unit, dar uh, n-a avut succes și ne întrebăm de ce. Acum încercăm să creștem oferta, dar mai multă ofertă înseamnă o lățime de bandă mai largă și revenim iarăși la problema neutralității. Ca să vă dau câteva cifre, acum două zile Într-un articol din Financial Times, McKinsey Consulting a spus că Euronet ar trebui să aibă o lățime de bandă care să coste 300 de miliarde de, euro, da, de euro, dar mă întreb cine va plăti pentru asta? Sectorul de afaceri, cetățenii? Vorbim și despre o modificare a modelului de afaceri, dar modelul de afaceri s-a schimbat deja. Încercăm să ne adaptăm și să ne păstrăm modelul de afaceri pentru a face față, dar ceva e foarte clar. Această dezvoltare a lățimii de bandă a fost făcută pe seama deținătorilor de drepturi de autor. Aceste drepturi au fost folosite pentru a promova lățimea de bandă, dar nu au fost și compensate. Și ajungem la problema copiei private. Am văzut această problemă în multe dintre sentințele date de Curtea Europeană de Justiție, dintre care una de acum câteva luni. În primul alinat se spune clar ce înseamnă o copie privată. O copie făcută pentru uz personal a celui care copiază. Nu vorbim aici de un concept, ci de cantitate. Dacă o copie privată este una singură sau dacă fiecare copie făcută este o copie privată diferită este foarte clar care sunt limitele copiei private. Se spune tot în alineatul 1. Trebuie să fie plătită pentru că consumatorul trebuie să plătească un produs pe care îl achiziționează. Și să mai spune ceva în alineatul 1. Statul membru poate să transfere plata compensației către firmele care oferă copii utilizatorilor. Vorbim aici despre cloud computing. Tocmai de aceea Apple, înainte de a lansa iCloud, a plătit 100-150 de milioane de dolari către companiile de, uh, către studiourile de înregistrare. Cam asta ar fi. Mulțumesc. Very much. Now, uh, monsieur... Mulțumesc foarte mult, domnul Poaru, în ceea ce privește filmul. Ça sera très court. Foarte pe scurt. Aș dori să mă refer la tranziția către digital și rapiditatea cu care se va face aceasta. Trebuie să spunem clar că această tranziție aproape că s-a făcut pentru o parte a exploatării din Europa. Vă spuneam adineauri că Există foarte multe săli de cinema care sunt dotate integral cu tehnologii digitale și care uh, furnizează numai copii digitale. Există um, companii independente și companii de stat, dar acestea sunt în aceeași barcă. Nu avem o Europa cu două viteze, ci o Europa cu o singură viteză. Dacă unele săli uh, se vor închide, dacă distribuitorii își vor închide afacerea, aceasta nu va afecta sălile multiplex și nu companiile majore de distribuție. Sălile independente vor fi afectate. Este foarte clar și la acel nivel vor exista pierderi. Dacă vă uitați la distribuție, la exploatare, la programele cinematografelor europene, Acestea sunt dezvoltate mai ales la nivelul cinematografelor multiplex. Uh, cinematograful internațional este bine reprezentat, iar independenții fac uh, cea mai mare parte a activității de difuzare a filmelor uh, uh, din Europa. Și în această privință trebuie să găsim soluții pentru ca tranziția să fie cât mai rapidă posibilă și în beneficiul distribuitorilor independenți, pentru că toți lucrează pentru cinematografia europeană. De aceea trebuie să procedăm foarte repede. polnische Ratspräsidentschaft. Mrs. Președinția poloneză, doamna Plaț-Calința, 5 minute, la fel și domnul Dariusz Obanski. Doar 5 minute. Instituțiile europene trebuie să respecte timpul acordat. Doamna Alexandra, aveți cuvântul. Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende, für die Einladung. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, pentru invitația adresată mie de a mă prezenta în fața comisiei dumneavoastră. Voi continua în engleză pentru că engleza este mult mai facilă, pen, facilă pentru mine. Încă o dată, multă mulțumiri uh, experților pentru prezentări și pentru discuțiile foarte interesante. Foarte pe scurt, aș dori să spun în câteva cuvinte ce este important pentru președinția poloneză din punctul de vedere al politicii audiovizualului și ce ni se pare nou, a fi elemente esențiale. În primul rând, digitalizarea conținutului, în special digitalizarea patrimoniului, patrimoniu de film și audiovizual. Acest lucru ni se pare extrem de important și considerăm că aceste noi uh, tehnologii digitale facilitează nu doar păstrarea uh, lucrărilor, ci le și uh, fac mai ușor accesibile către cetățenii europeni și pentru publicul din lumea largă. Totuși, apariția acestei ere tehnologice a ridicat și întrebări legate de rolul uh, instituțiilor culturale care dau accesul la acest patrimoniu cultural. Europeana uh, Biblioteca Digitală Europeană este extrem de importantă pentru noi și credem că rolul său trebuie să fie definit în piața digitală și ar trebui să avem și un model durabil pentru finanțarea și dezvoltarea ulterioară a europeană. Și tocmai de aceea uh, președinția noastră va propune digitalizarea în special a Uh, filmelor și um, dreptul de autor ca punct de discuție pentru uh, miniștrii la reuniunea informală care avea loc în Vroslav uh, în septembrie. Un alt lucru important este securitatea în mediul digital. Ne vom ocupa de protejarea minorilor. Știm că era digitală a adus foarte multe schimbări importante în, uh, mediul, în acest mediu și copiii sunt uh, se descurcă ușor cu, acest, uh, cu această tehnologie, dar ei sunt un grup foarte vulnerabil și nu știu întotdeauna care sunt riscurile cu care s-ar putea confrunta pe internet. Și tocmai de aceea intenția noastră este să reacționăm uh, sub forma unor concluzii față de comunicarea Comisiei privind protecția minorului. Credem că ar fi important și în contextul pachetului pentru un internet mai sigur care va apărea în lunile următoare. În ceea ce privește circulația și diseminarea uh, lucrărilor de audiovizual în Europa, trebuie să ne ocupăm de programul media. Comisia așteaptă o propunere pentru următoarea perioadă de finanțare la finalul acestui an și suntem convinși că Creația de film stă la baza proiectului uh, politic european și tocmai de aceea credem că ar trebui să ne creștem eforturile pentru a ne asigura că uh, programul media primește finanțarea de care are nevoie. În ceea ce privește digitalizarea cinematografului, și acesta este un subiect important pentru noi, Vrem să ne asigurăm că acest cinematograf uh, digital este o ocazie pe care nu o vom rata considerăm că este foarte important să oferim ocazia UE să se echipeze cu instrumentele necesare pentru a atinge coeziunea. Din punct de vedere economic, asta înseamnă un avânt uh, financiar puternic. Credem că finanțarea durabilă poate fi obținută doar dacă UE acordă resursele necesare și sprijină în mod adecvat acest proiect multicultural unic. Putem avea mai multe scheme, mai multe programe. Este foarte clar că nu putem avea o abordare unică. Am avut uh, un proiect uh, care a folosit uh, fonduri structurale și care a avut uh, mult succes, dar cred că putem face mult mai multe și dau uh, cuvântul uh, acum uh, reprezentantului care se ocupă de drepturi de autor. Mulțumesc! Obanski.

Această temă a fost deseori menționată pe parcursul discuției astăzi. Este foarte important în această era de digitalizării și în ceea ce privește uh, distribuția lucrărilor. Însă nu aceasta trebuie să fie singurul, uh, singura dimensiune oferită dreptului de proprietate intelectuală. Trebuie să privim drept Uh, proprietatea intelectuală și din uh, perspectiva companiilor care trebuie la rândul lor să profite de pe urma pieței unice digitale. Asta nu înseamnă că trebuie să eliminăm barierele juridice pentru a asigura accesul la conținut, bar- bariere ce există datorită caracterului teritorial al copyright-ului. Trebuie să ne ocupăm și de lucrările precum cele orfane sau cele necomerciale. Și tocmai de aceea salutăm inițiativele Comisiei de a găsi uh, soluții juridice pentru diferitele probleme legate de dreptul de proprietate intelectuală. Acestea au fost anunțate prin intermediul agendei digitale pentru Europa și au fost de asemenea enunțate în comunicarea Comisiei cu privire la piața unică uh, Uh, europeană a Drepturilor Intelectuale. În ceea ce privește patrimoniul, Comisia a pregătit o propunere care ne va ajuta să identificăm operele orfane. Președinția poloneză va încerca să ajute uh, la demararea acestor eforturi, de fapt am reușit uh, să demarăm lucrările în cadrul unui grup de lucru al Consiliului. Bineînțeles, acesta este un pas important, dar este un singur pas, un prim pas în ceea ce privește crearea unei piețe unice digitale. Bineînțeles, acest instrument nu va rezolva toate problemele care uh, se datorează sistemului de acordare de licențe pentru diferitele lucrări. Și tocmai de aceea salutăm Cartea Verde care deschide negocierile cu privire la lucrările audiovizuale. Îmi cer scuze, această Carte Verde a fost publicată astăzi și așteptăm uh, viitoarele propuneri ale Comisiei cu privire la gestiunea colectivă. Sperăm că această inițiativă va reuși să creeze echilibrul perfect între accesul la lucrări, drepturile autorilor și companiile. Sperăm că acest, instru- acest instrument va face în așa fel încât toți consumatorii din Uniunea Europeană să aibă acces la aceste lucrări, uh, iar accesul acesta se va desfășura în paralel cu remunerarea corectă uh, a autorilor. În ceea ce privește planul nostru uh, al președinției poloneze. Așadar, spuneam că directiva privind lucrările orfane este una dintre prioritățile noastre, dar dacă um, propunerea Comisiei cu privire la gestiunea colectivă va fi promulgată anul acesta, vom discuta și în Consiliu cât mai repede tema aceasta. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim și noi, la rândul nostru, mulțumim pentru conținut. Și acum trecem la comisie. Procedura rămâne aceeași. Domnul Tretenbein, un nume foarte german, care vine de la Dece Inte. Aveți cuvântul. Este un nume austriac. Dar bine, de limba comună ne desparte. Voi fi foarte succint pentru că avem uh, o serie de experți aici care se vor ocupa de temele foarte interesante discutate astăzi. Dați-mi voie să vorbesc despre televiziunea hibrid. Și această temă a tot apărut astăzi, iar uh, domnul Mazzone ne-a cerut, practic, să instituim aceleași reguli uh, și pentru această nouă tehnologie care cuprinde internetul. Dar bine, în primul și în primul rând avem de-a face cu un instrument, nu e același mediu. Toate serviciile care se află în spatele acestui, acestui instrument sunt în continuare a aceleași. Adică avem pe de o parte instrumentele și mediile liniare și mediile și instrumentele noi, internetul, etc. Dar regulile în vigoare sunt în continuare cam aceeași. Avem aceleași reguli pentru serviciile liniare și cele neliniare regulile cu privire la protecția tinerilor, bineînțeles, sunt adaptate mediilor. Avem uh, pentru ambele servicii, de altfel, reguli cu privire la protecția tinerilor. Însă, Diferența majoră este reglementarea cantitativă. Deci regulile care privesc cantitatea. Bine, eu nu prea înțeleg cum, cum funcționează toate lucrurile acestea, care este avantajul pe care aceste reguli îl aduc uh, companiilor, prestatorilor de servicii, însă îmi dau seama că ele sunt foarte importante pentru consumatorii finali. Doamna Camăr Evart uh, punea o întrebare cu privire la standarde. Bine, aici avem două aspecte ce trebuie să fie luate în considerare. Se spune astăzi uh, dacă nu cumva aceasta ar fi o problemă pentru uh, produ- producători. Ei bine, noi nu am identificat neapărat o problemă pentru producători, pentru că internetul este standardizat, nu? Nu, problema este în continuare punctul de inter- uh, intersecție care duce și spre consumator se prea poate ca un consumator belgian să beneficieze de un, o, o legătură sau un conținut, o legătură de internet diferită de un consumator britanic, tocmai pentru că uh, prestatorii de servicii țin cont de uh, preferințele cetățenilor medii din piețele naționale pe care acționează. Se tot vorbea de asemenea despre piața digitală, uh, și ne dăm seama că um, această carte verde este foarte importantă în acest context și ea ne va spune mai multe despre această temă. Doamnă Tolbi, veți avea imediat cuvântul, tocmai pentru că în dimineața aceasta a fost publicată Cartea Verde. Poate că această Carte Verde conține niște soluții și nu doar întrebări, așa că aveți cuvântul. Bine, intervenția mea este foarte succintă, pentru că această carte verde conține mai degrabă întrebări. Bine, subiectul în sine este foarte complex. Majoritatea lucrurilor importante au fost deja menționate. Noi am început cu uh, baza. Bineînțeles, industria culturală este foarte importantă pentru Europa, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere social. Uh, Până în momentul de față, piețele audiovizuale au fost mai degrabă naționale, uh, din toate motivele menționate astăzi. Însă, adevărul este că tehnologia modifică modul în care producătorii și distribuitorii fac sau uh, oferă acces la conținut și de asemenea se schimbă modul în care consumatorii doresc să acceseze conținutul. Și acum vine întrebarea esențială. Barierele regle, de reglementare din Uniunea Europeană pun, ele bețe în roate accesului noilor consumatori, pun bețe în roate în ceea ce privește remunerarea corectă a autorilor, a proprietarilor de lucrări intelectuale și, de asemenea, pun ele bețe în roate crearea unui sistem unitar în cartea noastră verde noi spunem clar că sistem, domeniul audiovizual este diferit de cel muzical. Acest sector, sector muzical a fost discutat, s-a ajuns la concluzia că licențele colective sunt perfecte pentru domeniu. Însă când vorbim despre audiovizual ne dăm seama că licențele individuale sunt esențiale. Cel puțin până în momentul de față, producătorii sunt cei care dețin licențele pentru toate lucrările lor. Și e drept că deocamdată nu există o licență europeană. Se prea poate ca producătorii să ceară la un moment dat o licență europeană din uh, motive financiare și se prea poate ca ca urmare a acestei, acestei mișcări să avem la un moment dat o piață unitară europeană. Trebuie să ținem cont și de uh, barierele lingvistice, pentru că uh, acestea fac ca lucrările audiovizuale să nu circule la fel de liber prin Europa la fel, ca și uh, lucrările muzicale. Pentru că lucrările audiovizuale, bineînțeles, necesită dublare, subtitrare, etc., în cazul în care e să circule peste tot. Însă noi încercăm în această carte verde să vedem care, este, care sunt adevăratele probleme ale pieței europene audiovizuale. Noi uh, vorbim acolo despre radiodifuziune, video on demand, despre producțiile europene, știind că producțiile europene au, uh, bineînțeles, caractere, caracteristici uh, diferite de produsele americane. Produsele americane sunt fragmentate, uh, și, uh, de asemenea, trebuie să ținem cont de diferențele de audiență cu care se, de care se bucură produsele americane în comparație cu produsele europene și toate acestea trebuie să fie luate în considerare. Și tocmai de aceea, în cadrul consultărilor, am, uh, le-am cerut uh, actorilor să ne explice care este domeniul de aplicare, care sunt dimensiunile problemelor, le-am cerut să ne prezinte uh, o serie de soluții viabile din punctul lor de vedere. Și am auzit acolo despre licențele colective în aceste uh, consultări. De asemenea, am auzit propuneri cu privire la un cod armonizat, cu privire la audiovizualul european. De asemenea, am discutat despre principiul țării de origine pentru oferirea de licențe pentru internet și uh, Uh, de asemenea despre, după cum spuneam, acel, uh, acea licență europeană. Acestea sunt uh, elementele esențiale. Vorbim de asemenea în partea a doua a cărții vezi despre remunerarea autorilor și, după cum se spunea, e bine ca autorii să fie bine plătiți pentru ceea ce fac. Uh, noi ne întrebăm cum am putea să asigurăm uh, remunerarea corectă și, de asemenea, vorbim și despre modul în care am putea să ținem cont de nevoile speciale ale persoanelor cu handicap, de, uh, de exemplu, care doresc să aibă acces la conținuturi și uh, mai există o parte dedicată în această carte verde care este dedicată patrimoniului cultural și conservării patrimoniului cultural uh, european. Bineînțeles, doamnă președinte, aș putea vorbi și despre celelalte probleme de uh, proprietate intelectuală sau m-aș putea opri aici în ceea ce privește prezentarea cărții verzi. Vă mulțumesc, doamnă Dolby. Cred că ar fi bine să citim mai întâi de toate Cartea Verde și mai mult cu sig- ca sigur, uh, în urma lecturării acesteia vom avea noi întrebări, mai multe decât uh, am exprimat astăzi. Dar problema e că întrebări există, dar răspunsuri mai, mai rar. Și, de asemenea, uh, răspunsurile date de unii pentru anumite întrebări nu sunt neapărat pe placul tuturor. Există atât de multe uh, răspunsuri legate de drepturile de autor, uh, Uh, și atât de puțină acceptanță pentru aceste răspunsuri, uh, nu știu, sper că măcar pe viitor vom ajunge la un consens pe aceste teme. În orice caz, vreau să le mulțumesc experților, am auzit multe lucruri pe care le știam deja, poate nu chiar în detaliu, și aș vrea să-i spun reprezentantului Eurocinema că, bineînțeles, împreună cu dumneavoastră uh, vom face tot ce ne stă în putință pentru ca programul media să reușească a contribui la digitalizarea cinematografelor mici. Însă problema este că nu avem atâta bani acum. Cunoaștem problema, o cunoaștem. Însă, de asemenea, important în acest context este să înțelegem că programul media a reușit să supraviețuiască, are conținut și va uh, Uh, lupta pe viitor. Sperăm că vom reuși să facem mai mult bine prin intermediul acestui uh, program pe viitor, mai mult uh, decât am făcut până acum. În ceea ce privește problemele de copyright, îmi dau seama că aceste <laughs> probleme sunt atât de dificile încât cu siguranță acest domeniu va trebui să fie tratat în majoritatea comisiilor comisiilor Parlamentului European dar, bineînțeles, în discuțiile noastre nu trebuie să ne referim doar la tehnică, la partea tehnică, la tehnologie, ci și la conținut. Conținutul care, după cum bine ați spus, este esențial în acest uh, context. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, intervențiile dumneavoastră, pentru prezența dumneavoastră, pentru informațiile pe care ni le-ați dat, informații pe care ne vor ajuta pe parcursul discuțiilor viitoare. Bineînțeles că ne asumăm dreptul de a apela la dumneavoastră dumneavoastră oricând, contez pe dumneavoastră și mai mult ca sigur, cu ajutorul dumneavoastră vom reuși să găsim măcar câteva soluții pentru multele probleme cu care ne confruntăm acum. Încă o dată, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, pentru eh, informațiile pe care ni le-ați oferit. Mulțumim și Comisiei și președinției poloneze. Um, contăm pe dumneavoastră în următoarele șase luni și cred că acum audierea se poate încheia și vom trece la raportul domnului Boris. Mulțumim! De Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Vor, vom vorbi despre cinematograful european în era digitală. Domnul uh, Boris este raportor. Pani przewodnicząca, Mulțumesc, doamnă președinte. La început, dați-mi voie să vă spun că raportul pe care am început să-l elaborez împreună cu raportorii din umbră din diferitele grupuri politici este un raport care nu se referă doar la proprietarii de cinematografe, ci și la producătorii, actorii, distribuitorii din domeniu. Și aceștia așteaptă acest raport uh, în întreaga Europa. Așa cum am spus și înainte, trecem printr-o revoluție digitală în Europa. Este o ocazie uriașă dar ca și în orice altă revoluție, există și o amenințare și există și posibilitatea să se producă victime. Cei care nu sunt suficient de bine protejați pur și simplu vor dispărea. În Parlamentul European nu putem să tolerăm acest lucru, pentru că noi uh, punem mare preț pe cinematografia uh, europeană. Aceasta este sinteza tuturor tipurilor de artă, dans, muzică și așa mai departe. Și bineînțeles și teatrul este important. Wim Wenders spunea că nu există un instrument mai bun decât cinematograful. Aceasta este o traducere a spiritului european dacă vrem să fim responsabili față de generațiile viitoare, trebuie să punem uh, la loc de cinste cinematografia europeană. Și de aceea, în acest raport, evidențiem responsabilitatea noastră pentru acest sector. În momentul de față există o, o falie. Unii nu au o problemă să meargă mai departe. Alții au nevoie de ajutor pentru a o face. Scopul nostru în acest raport este să sprijinim uh, cinematograful european, care are valori uh, foarte mari nu există o modalitate mai bună de a promova diversitatea culturală europeană. Dacă reușim să facem față tuturor obstacolelor, atunci, după 100 de ani, după modelul tradițional, avem oportunitatea de a ne dezvolta pentru 500 de, posibili, 500 de milioane de posibili uh, utilizatori uh, ai culturii europene. Cred că acest lucru este foarte important și Parlamentul European trebuie să transmită un mesaj politic foarte puternic pentru această transformare politică și pentru ca aceasta să aibă succes. Așa cum vă spuneam, este o oportunitate uriașă. Cred de asemenea că uh, Zygmunt Bauman va fi uh, principalul uh, vorbitor la summitul cultural european el spunea că cultura și cinematografia europene au ca scop principal schimbarea tinerilor și a percepțiilor acestora. Dar cinematografia europeană trebuie să depășească un simplu cadru superficial. Trebuie să apreciem uh, valoarea sa pentru generațiile viitoare. Valoarea nu este vizibilă imediat uh, la nivel economic dar putem să conturăm percepții și putem să dezvoltăm respectul unul față de ceilalți, mai ales în momente de criză, când nu știm uh, în ce direcție vor, o vor lua extremiștii. Tego kino i film europejski odgrywa w tym zakresie bardzo, bardzo poważną rolę. Cinematografia și filmul european sunt foarte importante. Haideți să vedem care este situația actuală. Așa cum a spus domnul Poaru și cum au spus și reprezentanții Comisiei Europene, piața cinematografiei europene este uriașă. Peste 1200 de filme se produc în fiecare an în Europa. În Statele Unite numai 700. Asta cu titlul de comparație. Dar din cauza barierelor de pe piață, numai 27% din spectatori vizionează efectiv filme europene. Restul uh, se uită doar la filme americane. Și trebuie să ne punem întrebarea de ce stau lucrurile așa. Pentru că filmele europene sunt mai puțin atractive, au valori diferite. După părerea mea, digitalizarea este o oportunitate uriașă pentru toată lumea pentru producători care nu pot avea acces la audiența europeană prin sistemele vechi. Din cauza costurilor mari, copiile în format vechi nu pot fi accesibile tuturor și de aceea majoritatea firmelor se pierd în această piață comună să ne imaginăm că această tehnologie digitală, dacă un film este valoros, ar putea fi accesată în doar o oră de cei interesați uh, să îl vizioneze, deja tradus în limba națională. Și astfel, uh, filme valoroase sunt accesibile sau ar fi accesibile în toată Europa. Acest lucru nu este posibil acum. O altă problemă este accesibilitatea. Dzisiaj dostęp w części Europy... Din păcate, în Europa există încă o cortină de fier invizibilă în Europa de Vest, accesul uh, la cinematografe reprezintă 16.000 de persoane pe, la fiecare ecran, iar în Europa de Est 40.000 de oameni. Deci există o amenințare dublă. Din păcate, în majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est uh, există cinematografe mici, cu unul sau două ecrane acestea sunt foarte dispersate pe teritoriul uh, țărilor respective. În Europa Occidentală, pe de altă parte, digitalizarea s-a produs prin intermediul cinematografelor multiplex cu șase sau nouă ecrane și acestea sunt deja pregătite pentru noile evoluții. Deci ne confruntăm cu această provocare dar poate prin solidaritate și coeziune vom asigura acces egal pentru cetățenii europeni la cinematografe, la filme și în special la cinematografie europeană. Există și o altă amenințare peste tot în Europa. O amenințare la adresa cinematografelor independente. Și asta din cauza costurilor mari de trecere la tehnologia digitală. Din această cauză, aceste cinematografe au probleme în a opera pe piața unică. Proprietarii acestor uh, cinematografe caută firme, filme valoroase și fără o finanțare adecvată, aceste cinematografe și centrele culturale pot avea probleme pe piață și pot dispărea rapid de pe piață. Które w głównej mierze jest... Aș vrea să recomand acest raport pentru că este un apel la statele membre, la Comisia Europeană, la autoritățile de la nivel local și regional. un apel la toți cei responsabili de cinematografia europeană, astfel încât aceștia să acționeze în mod coordonat și rapid. Astăzi uh, trebuie să ne accelerăm activitățile în ceea ce privește acordarea de sprijin financiar, mai ales pentru trecerea la tehnologia digitală. Acest lucru este necesar pentru toată lumea, și pentru producători, și pentru artiști. Mie nu mi-e teamă neapărat pentru uh, conținut, pentru că există un conținut uh, uh deja um, foarte bine pus la punct și foarte bine dezvoltat. Și distribuitorii au nevoie de sprijinul nostru, pentru că și ei trebuie să-și găsească un loc în era digitală. Proprietarii de cinematografe, publice și private, sunt de asemenea importanți. Situația diferă de la o țară la alta. Și avem și o propunere cu privire la modele financiare. Primul, primul model se bazează pe folosirea fondurilor structurale în noul cadru financiar 2000 2020. Și am să vă dau și un exemplu. Primele 10 cinematografe din uh, Polonia au fost implicate într-un astfel de program. Este vorba de cinematografe din orașe mici și datorită fondurilor structurale Tehnologia digitală a fost introdusă în aceste cinematografe, iar audiența a crescut cu 100%. Și asta pentru că acele cinematografe, alături de cinematografele mari, puteau difuza filme de masă, filme comerciale uh, americane pentru publicul de masă. În același timp, aceste cinematografe uh, puteau promova în același timp uh, și uh, firme tradiționale europene. A fost o oportunitate extraordinară de a investi, mai ales în orașele mici. Aș vrea să vă prezint și un al doilea sistem, sistemul comercial pentru Banca Europeană de Investiții. Ar trebui să fie o ofertă preferențială pentru cinematografele private. Și aceasta ar permite finanțarea trecerii la tehnologia digitală. Ar însemna cam 80-100 de mii de euro credite în această sumă. Sumă care poate fi rambursată pe mai mulți ani. Mai există un alt sistem disponibil în Regatul Unit, sistem care ar trebui de asemenea să fie uh, aplicat și în alte țări din Europa. Apoi, cinematografele, proprietarii de cinematografe și uh, operatorii de radiodifuziune trebuie să colaboreze. Există sistemul VPF, un sistem uh, care funcționează în Statele Unite. Este vorba de sistemul Virtual Print Fee, care este un sistem uh, bun, care funcționează. Koszty w przejściu systemu analog. Și este un sistem care ne permite să reducem costurile trecerii la tehnologia digitală. Mai există un alt uh, subiect pe care îl abordăm în raport, și anume standardele și normele. Majoritatea producătorilor și distribuitorilor solicită din partea Comisiei Europene să elaboreze reglementări și standarde. Și uh, ar trebui să avem un sistem armonizat ISO, pentru că altfel s-ar crea noi bariere pentru producători, distribuitori și producătorii și proprietarii de cinematografe. Dacă am avea un sistem ca în Statele Unite sau ca în unele țări din Europa, am putea să eliminăm aceste bariere. În momentul de față, uh, spectatorii și audiențele europene cer aceste lucruri. Este vorba de sisteme 2K sau 4K care permit uh, difuzarea uh, filmelor 3D. Wim Wenders a produs un film 3D uh, care arată cât de exigent este publicul în zilele noastre. Dzisiaj trzeba oczywiście ustandaryzować ten system możliwy. Noile tehnologii sunt accesibile tuturor și trebuie să avem niște standarde care să le reglementeze. Există foarte multe complicații tehnice și nu aș vrea să intru acum în detalii. O altă problemă este legată de arhive. Nici aici nu există un singur răspuns posibil. Unii spun că arhivele de filme pe role de 35 de milimetri nu pot, sunt mult mai bune decât arhivele digitale. Și, și în această privință așteptăm de la Comisie să elaboreze niște standarde cât mai curând posibil pentru a avea arhive de filme care să fie păstrate mulți ani de acum înainte și noi vrem ca aceste opere de artă să fie cât mai accesibile în scopuri educaționale, în scopuri de promovare și în scopuri științifice. Digitalizarea și arhivele de opere de artă sunt extrem de importante pentru a putea valorifica um, cei 100 de ani de istorie ai cinematografiei europene. Ne așteptăm uh, din partea Comisiei Europene și din partea statelor membre să ofere asistență în ceea ce privește bibliotecile de filme Acest sistem de filmoteci europene este foarte important și este esențial să accelerăm procesul de digitalizare. și scopul este de a asigura un acces cât mai larg la aceste filme pe tot teritoriul Uniunii Europene. În raport uh, abordăm câteva aspecte pe care ni le-au menționat reprezentanții industriei. Aș vrea să mulțumesc și Europa Cinemas pentru sprijinul uh, pe care ni l-au acordat. De asemenea, a fost organizată o conferință la Paris și una la Cannes. Apoi a fost și o audiere la Comisia Europeană. Educația cinematografică este un subiect foarte important și Wim Wenders spunea că generațiile viitoare trebuie să poată înțelege semnificația filmelor. Există și un citat din, al lui Ervin Panofsky din 1934. Spunea că nu există un lucru mai puternic decât cinematografia. De aceea, educația culturală și cinematografică în statele membre reprezintă o modalitate de educare a tinerilor. În primul rând, reprezintă o investiție, filmele reprezintă o investiție economică pe termen lung, pentru că dacă educăm publicul astăzi, acesta va căuta filme valoroase în viitor. În momentul de față, doar în Franța funcționează acest sistem, iar în celelalte țări sau în majoritatea țărilor, sistemul nu funcționează deloc. Există apoi programul media despre care am vorbit deja. Vrem să transmitem un mesaj puternic Comisiei. Este un program care a susținut uh, cinematografia europeană uh, de peste 20 de ani, iar bugetul său ar trebui să fie crescut. Programul ar trebui să facă față unor noi provocări, precum digitalizarea sau uh, educația cetățenilor lumea trebuie să fie instruită în uh, utilizarea tehnologiilor digitale și, după părerea noastră, acest program ar trebui să aibă și o altă funcție, aceea de traducere. Filmele ar trebui să fie disponibile în toate limbile. Programul acesta ar trebui să fie un ambasador al uh, Europei dublarea este mult mai costisitoare și ar trebui să apelăm mai mult la subtitrare. Dar oricum, vom apăra acest punct de vedere foarte ferm. Un alt aspect se referă la festivaluri. Festivalurile promo- promovează cinematografia europeană și vrem să sprijinim organizarea acestor festivaluri. Uh, este vorba de premiul pentru film Lux. Toate aceste lucruri se regăsesc în uh, raport și nu am să intru în prea multe detalii. Punctem uh, presuhania. To jest kwestia Aș dori să mai menționez uh, și un lucru care are legătură cu audierea de mai devreme. <coughs> În ce măsură suntem pregătiți în Europa să venim cu un model responsabil? astfel încât uh, publicul din Europa să aibă acces la conținut linear. De aceea trebuie să sprijinim cinematografia europeană. Pentru că astfel atragem publicul în cinematografe Repertoriul nu poate fi dezvoltat decât dacă asigurăm o digitalizare corespunzătoare. Și de aceea trebuie să susținem conținutul linear, dar trebuie să fim uh, deschiși uh, și în ceea ce privește conținutul nelinear. Există foarte multe materiale online și chiar pe piața neagră. Așadar, pe lângă sprijinirea modelelor tradiționale, trebuie să sprijinim și alte modele economice, astfel încât publicul european să aibă acces la filme la cere prin, cerere prin intermediul tehnologiei digitale. Ar trebui să fim însă prudenți în ceea ce privește sprijinirea modelului tradițional de conținut linear sau uh, nelinear. După părerea noastră, există suficient uh, loc pentru amândouă, atât pentru sistemul linear cât și pentru noua generație de sisteme nelineare, dar trebuie să fim prudenți în acest demers. Aș vrea acum să Uh, apelez la sprijinul dumneavoastră în uh, elaborarea acestui raport. Aș dori să le mulțumesc uh, tuturor celor care m-au ajutat să elaborez acest document. Raportul nu putea să aibă decât patru pagini și, evident, sunt multe alte lucruri care ar fi trebuit să fie menționate. Totuși, dacă vorbim cu o voce puternică și dacă suntem fermi uh, în Parlamentul European, dacă transmitem un mesaj puternic Comisiei și statelor membre, atunci vom asigura o tranziție bună la tehnologiile digitale. Mulțumesc și vă rog să vă pregătiți amendamentele. Uh, vă mulțumim, domnule Boris. Se vede că sunteți foarte interesat de tema aceasta, ați fost foarte implicat și în audierea de dinainte. Am două intervenții, cereri de intervenție și vă rog să fiți suș, su, succinți, pardon. Mai întâi de toate, doamna McClarkin. Mulțumesc, mă bucur să aud uh, părerea cuiva care știe subiectul pe din afară și este foarte pasionat de subiect. Uh, Industria cinematografică europeană este extrem de importantă, oferă 30.000 de locuri de muncă și nu trebuie să o subestimăm. Cred că trebuie să analizăm cinematografele și din punct de vedere al afacerilor. Sunt afaceri mici care trebuie să aibă succes și industria cinematografică trebuie să se plieze după cererea pieței și trebuie să fim... Uh, uh, bineînțeles, va exista um, fiecare uh, cinematograf va alege ce filme vrea să difuzeze, dar cred că putem ajuta uh, pe uh, cineaști să facă filme aici în Europa, pentru că filmul poate fi un instrument educațional, așa cum a spus și uh, Peter. Și oricum aștept cu interes să lucrez cu tine pe viitor. Ja sa pripojím tiež ku gratulácii. Doamna Nevedalova, vă mulțumesc. La rândul meu vreau să îl felicit pe raportor. Cred că a făcut o treabă bună. Vedem cât de pasionat este. Vedem asta cu toții. Și eu sunt de acord că cinematografele europene trebuie să fie sprijinite. Mi-ar plăcea, de asemenea, ca în cinematografele din Europa să ruleze mai multe filme europene. Bineînțeles, trăim într-o eră digitală, iar digitalizarea operelor trebuie să fie sprijinită. E drept, avem nevoie de resurse financiare pentru cinematografele mici și foarte mici care promovează filmele de, create de amatori. Da, sunt într totul de acord cu dumneavoastră, subtitrarea este foarte importantă, și în țările în care se, folosesc, se folosește subtitrarea, ne dăm seama că cunoașterea limbilor străine este mai bine promovată, lucru care nu se întâmplă, din păcate, în țara mea, în care uh, filmele sunt dublate. Și, bineînțeles, trebuie să sprijinim, să-i sprijinim pe oameni să meargă la cinematograf. Dacă uh, numărul de spectatori crește, atunci beneficiile cinematografelor cresc și, prin urmare, uh, reușim să luptăm împotriva pirateriei, să sprijinim industria cinematografică și toate acestea sunt foarte importante. Noi promovăm toate aceste elemente și uh, vom face lucrul acesta prin intermediul raportului pe care îl vom cre- crea și îl voi sprijini într totul pe raportor. Mulțumesc! Doamna Costa. Mente volevo esprimere tutta la... O să fiu foarte succintă. Doream doar să vă spun că de mulțumită sunt eu de raport este uh, concentrat în direcția potrivită și este foarte bine realizat și cred că va fi interesant să analizăm cele două subiecte împreună. A existat o problemă atunci când a, vorbi, a venit vorba de trecerea de la digitalizare și dacă finanțarea disponibilă ar putea fi considerată ca fiind ajutor de stat. Cred că este esențial să ținem cont de interesele sectorului digital. Și sprijinul financiar care este oferit ar trebui să fie unul legitim și ar trebui să implice și diverse tipuri specifice de ajutor către cinematografe care sunt dispuse să difuzeze uh, filme europene într-un anumit număr. Ar trebui să existe și acces la finanțarea din partea BEI pentru industrie în sine, pentru că acest lucru este extrem de important pentru a ne asigura că avem echilibrul adecvat de metode de finanțare și pentru a ne asigura de asemenea că rezolvăm problema faptului că standardele americane care sunt utilizate nu corespund cu standardele care pot fi folosite în uh, țări uh, europene mai mici. Doamna Shalders? Uh, a Aș dori să-l uh, felicit pe domnul Boris pentru acest raport foarte cuprinzător și aștept cu interes să lucrez cu dumneavoastră. Mi s-a părut foarte interesant să lucrez cu industria cinematografică în țara mea și în Regatul Unit. Am uh, câteva întrebări din partea grupului SD. Aș dori să încurajez cooperarea între operatorii de cinematografe, autoritățile locale, pentru că cred că ar trebui să pună accentul asupra acestei cooperări. De asemenea, ar trebui să promovăm uh, cluburi cinematografice. În anumite țări, ca cea din care provin și în alte țări din Europa, există niște cluburi foarte mici care trebuie să fie finanțate, cel puțin inițial, pentru că nu se descurcă pe cont propriu. Și, bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că există tehnologie disponibilă uh, pe tot teritoriul UE și Trebuie să avem această finanțare pentru toate evenimentele culturale, uh, sportive și așa mai departe, alternative. Dar pentru asta trebuie să definim evenimentele alternative, pentru că nu putem spune că le finanțăm dacă nu știm exact ce sunt. Am vorbit mai devreme despre necesitatea uh, de a prinde viteză. Nu o să mă mai repet. Uh, Cred că ar trebui să includem finanțare pentru formarea uh, celor care se ocupă de proiecții, pentru că mi se pare că este un lucru care va fi necesar în țările mai mici. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Înainte de a-i da cuvântul doamnei Silva din partea Comisiei, dați-mi voie să adaug faptul că cei din uh, Comisia Europeană uh, în momentul în care tratează programul medio, media, ar trebui să se gândească la premiul lux. Noi ce facem? Noi oferim subtitrări în toate limbile. Avem și o variantă oarbă pentru limba în care este creată opera cinematografică. Avem un, o variantă pentru orbi, îmi cer scuze. Uh, deci, uh, persoanele care, uh, din păcate, sunt nevăzătoare au avut posibilitatea, datorită nouă, să urmărească un film, cel puțin uh, să îl audă fără a-l vedea. A fost o, o proiecție la Berlin absolut genială, pentru că am avut acolo 200 de persoane nevăzătoare care au reușit să trăiască experiența uh, cinematografică datorită nouă. Uh, și uh, lucrul acesta sau această manieră de a proceda va, va fi uh, păstrată și conservată pentru activitățile noastre viitoare. Este important, este important să subtitrăm, pentru că dacă e să avem o piață unică, trebuie să înțelegem faptul că nu toți europenii vorbesc aceeași limbă. Și am fost la o serie de festivale de, uh, de film prin uh, prin Balcani, prin uh, Olanda și mi-am dat seama cât de important este tocmai faptul că spectatorii pot vedea acolo subtitrarea pe ecran. Deci, uh, în cazul în care veți reuși să vă apropiați în elaborarea programului media de atitudinile și dorințele noastre, vă, sfătuia, să, vă sfătuiesc să vă uitați la experiențele pe care le-am avut în cazul premiului Lux. Și acum, doamnă Silva, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă, ă, doamnă Cred că ar trebui să încep prin a mă referi la ceea ce mie mi se pare o zonă comună. Comunitatea media susține atât subtitrarea cât și dublajul. Totuși, și poate acesta este avertismentul, noi nu interzicem absolut niciuna dintre variante. Lăsăm distribuitorul să aleagă dacă va face subtitrare sau dublaj, pentru că noi considerăm că distribuitorul știe cel mai bine de ce are nevoie fiecare piață în parte. Da. Este o problemă și de finanțare și de banii pe care îi avem la dispoziție. Aș dori să vă mulțumesc pentru această invitație la reuniunea dumneavoastră de astăzi și să vă spun că salutăm uh, acest uh, raport din partea domnului Boris. Uh, credem că subliniază nivelul de urgență și de importanță al digitalizării, în special în contextul globalizării și modul în care industria noastră este mai atacată decât oricând această trecere la digital nu este realizată în uh, același mod cum s-a întâmplat cu televiziunea. Există mai multe etape de trecere la digital în funcție de finanțarea disponibilă. Noile modele, practicile și uh, modificările foarte mici care survin. Aș dori să adaug câteva observații care sper să vă fie utile. În ceea ce privește noile modele de finanțare, uh, din păcate, acestea în mare parte nu produc venituri în acest moment. Susținem materialele video la cerere în cadrul programului media și vedem că până și cele mai puternice programe se așteaptă doar ca peste 2-3 ani să înceapă să-și acopere costurile și totuși noi le susținem deja de 3 ani. Cealaltă problemă se referă la practicile uh, legate de digital. Am văzut, am fost la conferința Europe Cinemas în uh, luna octombrie anul trecut și am văzut că deși VPF este folosit în continuare uh, pentru majoritatea filmelor uh, de pe piață sunt mai, este mai scump pentru distribuitorii europeni să distribuie filme europene în variantă digitală decât ar fi să le distribuie în variantă 35 de milimetri. Mm și este o problemă uriașă. În ceea ce privește educația cinematografică, salut observațiile care apar în acest raport. Noi la Comisie am creat un nou grup de experți care să analizeze legăturile dintre cultura de film și educație și am invitat statele membre să nominalizeze experți atât din domeniul educației cât și din domeniul culturii uh, Uh, în speranța de a ieși din acest impas. Și, într-adevăr, uh, a, ni, s-a pus, ni s-a adus în atenție problema cluburilor cinematografice și am avut ideea de a lansa o asemenea schemă dacă finanțarea nu va permite. O să trec la câteva alte puncte. Noul program media este Sper că va reuși să rezolve o parte din aceste uh, probleme, dar uh, analizând o parte din propunerea Comisiei în contextul uh, cadrului financiar multianual, din păcate nu vom avea suficienți bani Uh, pentru a face nici măcar jumătate din lucrurile pe care le propunem dacă avem același nivel uh, bugetar. Sper că putem conta pe sprijinul dumneavoastră pentru a ajunge la un buget cel puțin rezonabil pentru lucrurile pe care vrem să le facem, pentru că una din marile probleme ale viitorului este această promovare a conținutului, pentru că noi creăm conținut și uh, creăm filme în momentul de față avem nenumărate filme, nenumărate programe, dar din păcate doar cele mai puternice mărci sunt alese de consumator. Și experiența noastră în, DVD, în DVD-uri, acolo unde am renunțat la mecanismul de sprijin, în tendința de a combate um, supremația americană a dus la o scădere a cotei noastre de piață cu 20% și sperăm că aceste noi uh, forme de transmitere și aceste noi modele de afaceri ne vor oferi mai multe ocazii și oportunități și salutăm faptul că Parlamentul va vota pentru aceste acțiuni pregătitoare care ne vor permite să punem la încercare aceste modele de afaceri cu cei mai puternici operatori europeni dar credem că promovarea este cheia către viitor. Și aș face o mică corectură, și anume că sectorul audiovizual uh, oferă 1,8 milioane de locuri de muncă, deci este un sector foarte important. Anul trecut din box office s-a, uh, s-au câștigat 6 miliarde de euro și aș dori ca industria europeană de film să poată să profite de asta. Ultima observație este legată de comunicarea în uh, privința ajutorului de stat. Bineînțeles, avem consultări publice care se vor finaliza în septembrie în acest an și digitalul este tocmai subiectul principal. Vă mulțumesc foarte mult. Ne bucurăm că putem să lucrăm uh, îndeaproape cu dumneavoastră și credem că acest raport ne va oferi niște păreri foarte utile pentru recomandările pe care le pregătim pentru anul viitor în contextul agendei digitale europene. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Viva Silva. Acum, dacă domnul Boris dorește să răspundă, foarte pe scurt, vă rog. Yeah, please. One uh, Chciałem podziękować za, za te wszystkie Aș vrea să vă mulțumesc pentru aceste observații. Aș vrea să-i mulțumesc uh, colegei mele și doamnei Costa, doamnei, președin, doamnei președinte. Bineînțeles că toate aceste elemente vor fi luate în considerare. Trebuie să vă spun că avem așteptări foarte mari din partea programului media. Se pare că momentul este oportun pentru că după ce am vizionat uh, filme în cinematografe, video on demand este următorul pas, astfel încât uh, spectatorii europeni să vizioneze mai multe filme europene. Acest lucru nu este posibil astăzi la scară largă și sunt de acord cu ceea ce spunea doamna președinte, că trebuie să ne pregătim uh, pentru publicul cu dizabilități. Trebuie neapărat să facem acest lucru și și aceasta trebuie să fie inclusă în raport. Sunt de acord și cu doamna Costa, care spune că dacă vrem să sprijinim cinematografele europene, avem nevoie de reglementări cu privire la asistența publică. Pe de o parte, spunem că cinematografele contează cu adevărat și uh, finanțăm uh, uh, opere, teatre, dar cinematografele nu primesc bani. Această situație trebuie să se schimbe, pentru că altfel cinematografele private nu vor profita de această ocazie de a primi asistență directă. Trebuie să vă spun că timp de 2-3 ani vom fi forțați să menționăm sisteme duale în cinematografe. Uh, cinematografele vor trebui să aibă atât proiectoare analoge cât și digitale în același timp, pentru că dacă vor să um, proiecteze uh, filme făcute acum 20 de ani, um, nu ar fi putut să se digitalizeze. Deci, în unele cinematografe trebuie să se mențină ambele tehnologii. Bineînțeles, în viitor uh, toate cinematografele vor fi digitale. Oricum, vă mulțumesc încă o dată pentru observațiile dumneavoastră și aștept cu interes uh, comentariile dumneavoastră pentru a putea transmite un mesaj puternic statelor membre, astfel încât acestea să ia măsurile care se impun. Mulțumesc, Piotr. 7 septembrie termenul limită pentru depunerea amendamentelor, deci când pe plajă, acolo unde sunteți, sau la cinematograf mai bine, gândiți-vă la, la amendamente, probabil în cinematografele în aer liber. Bună idee, pentru că în cinematografele normale e prea cald. Și vom vota raportul la 5 octombrie. Mulțumesc, mulțumesc și comisiei. În acest domeniu vă puteți uh, baza pe sprijinul nostru în domeniul acesta, pentru că în alte domenii nu cred că suntem pe aceeași lungime de untă. Acesta fiind spus, am încheiat ordinea de zi pentru ședința publică de astăzi. Le mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți.